colleagues, please, it's 10 Dragi colegi, vă rog, e ora 9 și 10 minute, deci trebuie să începem reuniunea. Good morning to everybody. First item. Bună dimineața tuturor. Primo punto, le decisioni de coordinatori. Primul punct în legătură cu deciziile de la reuniunea coordonatorilor de ieri ce, ce privește mm, site-ul web al Comisiei pentru Petiții, am avut, ni s-a făcut o prezentare din partea funcționarilor care uh, monitorizează și poartă aceste lucrări și toți coordonatorii, deci întreaga comisie și-a luat angajamentul în concluzie să consolideze și să susțină um, activitatea birourilor ca să realizăm cât mai repede posibil portalul uh, web al uh, comisiei noastre cu o rugăminte specifică a noastră, și anume să ne ajute să depășim cât mai rapid posibil dificultățile. Și în ce privește remisiile, mm, pentru 2013, coordonatorii în comun au convenit că ar fi bine să organizăm misiunile, prima în Spania și mai ales în Galicia, a doua în Grecia. Și apoi ne-am rezervat uh, posibilitatea de a lua ulterior decizii pentru alte eventuale misiuni în 2013, dar vom vedea dacă apar urgențe mm, legate de cine știe ce petiții care vor fi susținute de membrii comisiei. De asemenea, am uh, luat hotărârea să organizăm două audieri. În primul rând, cea deja anunțată în, pre- în precedentă sesiune, cea cu cetățenia europeană, care trebuie organizată împreună cu Comisia Libe. Uh, ar trebui probabil să se organizeze pe data de 19 februarie 2013, cea de-a doua, uh, cea în legătură cu care am formulat o ipoteză data trecută cu înființarea unei uniuni fiscale bazându-ne pe petiția susținută și prezentată de colegii Daf și Leinen. Această a doua audiere încă uh, trebuie să vedem cum o vom organiza, suntem doar la început. În ce privește recomandările prezentate de colegi, în legătură cu evaluările uh, birourilor noastre referitoare la anumite petiții a fost aprobată propunerea doamnei Iturgais de a revedea recomandarea referitoare la petiția, petiția 540 pe 2012. Celelalte cereri ale doamnei Iturgais au fost retrase, iar recomandările eh, domnului Bulan au fost amânate spre a fi discutate la următoarea reuniune. În ce privește punctul 4, privitor la propunerea grupului PPE pentru o definire a unui regulament pentru delegațiile Comisiei uh, PETI și punerea în aplicare articolului 202 s-a luat hotărârea să se amâne discutarea în așteptarea unor propuneri uh, din partea celorlalte grupuri uh, care fac parte din aceasta sau care sunt reprezentate la această comisie. Cererea domnului David Skinner de pe punctul 5 al ordinii de zi a reuniunii coordonatorilor de a susține petiția domniei sale cu o solicitare de uh, soluționare, de rezoluție în aulă, în plenară, nu a fost aprobată de coordonatori, deoarece, printre altele, colegii au obiectat că încă sunt pe rol, uh, încă e pe rol un caz în fața curții sau chiar mai multe, astfel s-ar crea un conflict inutil cu activitatea noastră. Deci s-a luat hotărârea de a nu prezenta o rezoluție în plenară pentru chestiunea susținută de domnul Skinner. A fost adoptat proiectul preliminar de ordine de zi pentru următoarea sesiune de pe data de 6 noiembrie, proiect care va fost distribuit tuturor. Și același lucru e valabil și pentru lista uh, așa numitelor questional submissions. Și în ce privește ultimul punct, cele două misiune, cele două misiuni, mă scuzați, programate pentru sfârșitul lui octombrie, misiunea în Polonia, din păcate, a fost anulată, deoarece membrii propuși de grupuri s-au retras și practic delegația a rămas fără membri. Doar doamna Taylor își confirmase disponibilitatea, așadar s-a hotărât să se amâne și această misiune pentru 2013. Deci vom vedea dacă putem să organizăm în 2013. În ce privește misiunea în Italia, a avut loc o discuție privitoare la avizul dat de serviciu juridic față de cererea formulată de coordonatori în uh, reuniunea anterioară, și anume interpretarea normei referitoare la uh, interpretarea președinte ca fiind posibilă lider a delegației când aceasta se desfășoară în țara de originea președintei sau președintelui. Astfel au fost uh, exprimate opinii contrare propunerii uh, de a se prezida această um, delegație din partea membrilor GUE și ALDE, deci decizia nu a fost, sau propunerea practic a fost respinsă de o majoritate a coordonatorilor, astfel încât s-a luat decizia ca această chestiune să uh, fie propusă conferinței președinților ca, în conformitate cu articolul 19 a regulamentului, să ia conferința președinților o hotărâre. Foarte bine. We are not against Doamna Oacă, aș vrea să-i spun uh, colegei noastre că nu suntem împotriva președintei noastre. Noi uh, am votat doar pentru a ne păstra regulile pe care le avem uh, dintotdeauna și anume ca uh, membrul din țara vizată în care se face misiunea să nu uh, fie membru cu dreptul de pline al delegației și uh, pe baza răspunsului de la serviciul juridic uh, a reieșit clar că avem dreptul suveran de a alcătui componența delegației. Nu este un lucru ilegal, uh, dar avem dreptul suveran. Și vreau să subliniez că nu suntem împotriva președintei noastre, nu vreau să existe confuzii. Și apoi aș vrea să revenim la programul inițial uh, și la componența uh, echipelor sau delegațiilor. Aceasta era o chestiune italiană. Însă s-a vorbit despre cazul de ieri cu petiția cu balena. S-a solicitat menținerea deschisă a acestei petiții pentru că au venit informații noi erau deja informații disponibile când am solicitat uh, menținerea deschisă a acestei petiții. Sigur, nu ar trebui să discutăm acum, doar am cerut uh, să avem posibilitatea de a face acest lucru când îl includem pe agenda. Știu că s-a luat notă de acest lucru, dar uh, vreau să vă spun că chiar avem informații noi. Nu doar cum s-a pretins ieri. Asta, atât am vrut să vă informez. And, I, and then I asked that we... Și apoi uh, vă cer să revenim la programul inițial uh, privind componența echipelor uh, pentru, NATO și, pentru Na, Napoli și Roma. Sa su tutte le petizioni se... Președinte, bun, sigur că avem zi de zi informații noi în legătură cu fiecare petiție și totdeauna se poate redeschide o anumită petiție și când uh, veți furniza aceste informații, coordonatorii în mod uh, suveran vor putea lua o hotărâre după discuții în ce privește delegația pentru misiunea în Italia. Nu există un precedent. Deci e clar că solicitarea dumneavoastră nu este foarte mm, sau este foarte greu să înțelegem cererea dumneavoastră, domnul Iturgais. Da, în ce privește orcile, cred că astăzi se face doar o comunicare a președinției pe tema asta. Nu vom deschide din nou dezbaterea, pentru că am avut-o ieri. Putem vorbi despre ce doriți, dar eu cred, doamnă președinte că ieri s-a luat o decizie pe tema orcilor și această decizie deja a fost luată, pentru că a fost luată de către o majoritate acum. Dacă în acest moment doriți să votăm, putem lua altă decizie și pe tema misiunii în Italia, eu insist să punem această problemă la conferința președinților, după cum a spus doamna președintă. Grazie. Bertman. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Ich möchte wirklich an alle Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să fac un apel la toți colegii și anume să nu readucem în discuție la nesfârșit aceleași chestiuni. Uh, în ceea ce privește această problemă deschisă, cred că ar trebui să avem o discuție cu, în cadrul grupurilor uh, politice și aș vrea să se consemneze acest fapt. Mulțumesc. Äh, es geht wahrscheinlich nochmal um die, um die Frage Fact-Finding Mission nach Italien. Also Noi discutăm despre misiunea de anchetă în Italia și aș vrea să fac o solicitare. Ieri, la reuniunea coordonatorilor, nu am avut uh, o reuniune prea extraordinară, dar cred că ar trebui să ne concentrăm pe uh, activitățile noastre de bază, pe petiții. Și uh, aș vrea să ajungem la o poziție comună în comisie. Trebuie să stabilim contextul potrivit. Grupul PPE are un, uh, susține că președintele comisiei poate fi președintele unei delegații, însă în interesul petiționarilor și petițiilor trebuie să ne concentrăm pe conținut în abordarea noastră. Și asta pentru a garanta că misiunile de informare sunt cât mai eficiente cu putință. Acesta este apelul pe care vreau să-l vi lansez. Va bene, comunque, ehm, questi sono... Foarte bine, bun. Astea sunt uh, comunicările mele în legătură cu ce s-a întâmplat ieri seara la reuniunea coordonatorilor și vor fi, se vor regăsi în procesul verbal împreună cu luările de cuvânt ale colegilor. Bun, uh, am încheiat cu punctul 11, trec la punctul 12 de pe de zi și deschidem petiția 1550 pe 2010 adresată de un cetățean maltez privind pretințele daune duse mediului și amenințările la adresa sănătății umane pe care le reprezintă șantierele navale Palumbo din Malta. Semnatarul petiției nu este de față, așadar aici aș da direct cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Marco Paliotti. Thank you. Good morning. Mulțumesc. Bună dimineața. La, la această petiție 1550 pe 2010 au existat două chestiuni. Prima era zgomotul provocat de șantierul uh, naval și s-a comunicat uh, că s-a inițiat o acțiune uh, pentru incapacitatea de a acționa împotriva autorităților malteze. Autoritățile nu au realizat hărți de zgomot la vremea respectivă, dar ulterior Comisia a retras această acțiune după ce autoritățile uh, malteze au furnizat Comisiei hărțile de zgomot. În ceea ce privește calitatea aerului, s-a făcut o anchetă iar autorită- autoritățile malteze au răspuns uh, Comisiei Europene că directiva IPPC nu s-a aplicat uh, pe amplasamentul respectiv. Sigur, au existat uh, comunicări, scrisori din 22 septembrie 2011 și 29 martie 2012, prin care Comisia a contactat autoritățile malteze și a solicitat informații cu privire la activitatea uh, șantierului naval uh, Palumbo ca urmare a depunerii acestei petiții. În răspunsul primit pe 15 iunie 2012, autoritățile malteze au confirmat că instalația nu cade sub incidența directivei IPPC și numai uh, directiva 1999-13 CE uh, se aplică. Ei spun că autoritatea competentă este acum în procesul de a emite uh, avizul de mediu și că vor urma consultările cu uh, Consiliul Local. Comisia monitorizează îndeaproape situația în uh, cadrul unor reuniuni bilaterale. Iar oficialitățile Comisiei și autoritățile naționale vor discuta uh, starea uh, sau situația acestei petiții și efectele pe care le poate provoca această petiție pentru investigațiile ulterioare. Următoarea întâlnire va avea loc pe 11 octombrie cu autoritățile malteze, deci în două zile de acum. Așa că nu avem deocamdată informații noi pentru că acestea vor veni în câteva zile. Comisia va solicita o actualizare cu privire la această situație Uh, în următorul sens, și anume dacă avizul de mediu a fost emis și care sunt condițiile cu privire la poluarea aerului, uh, cum uh, se realizează conformitatea cu, cu directiva europeană și așa mai departe. Dacă avizul nu a fost emis, Comisia va întreba care sunt motivele de întârziere și când se așteaptă emiterea acestuia. Domnul Peter Iar, acum vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îmi cer uh, scuze pentru faptul că colegul Busutil nu este aici, din păcate nu a reușit să ajungă, însă am o întrebare pentru comisie. În primul rând, poate confirma comisia dacă um, prevederile privind calitatea aerului sunt în conformitate cu directivele europene și, în al doilea rând, poate confirma Comisia că rapoartele privind calitatea aerului și zgomotul sunt în conformitate cu cerințele legislației europene? Iar a treia întrebare, când poate Comisia să ne dea un răspuns final cu privire la uh, lucrările din acest șantier naval. Am uh, ascultat ceea ce a spus comisia, spunea că, discuții, că sunt discuții în curs uh, între comisie și uh, autorități, însă aș vrea... Există o problemă? Presidenția, eu cred că hablando de la... De... Eu cred, Peter, că tu vorbești de petiția numărul 13, nu? Poluarea fonică. Ah, ok. 12. 12, ok, ok. 12.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 Dacă am ratat ceva, îmi cer scuze. Dacă am înțeles uh, corect, Comisia spunea că există discuții uh, în curs cu autoritățile. Așadar, încă așteptăm răspunsul uh, final și de aceea ridic această chestiune. Da, am să răspund la prima întrebare cu privire la uh, valorile do- din 2010-2011 și dacă acestea se încadrează în limite. Uh, îmi cer uh, scuze, însă uh, vreau să vă spun că ne întâlnim cu autoritățile în uh, două zile de acum, deci peste două zile. În ceea ce privește zgomotul, directiva privind zgomotul ambiental impune statelor membre să elaboreze hărți de zgomot și planuri de acțiune. În directivă se scrie că trebuie incluse site-urile industriale precum cele definite de directiva IPPC. Autoritățile din Malta au răspuns că directiva IPPC nu se aplică acestui amplasament, ceea ce înseamnă că acesta poate să fie în afara sferei de aplicare a directivei privind zgomotul ambiental. Așadar, în ceea ce privește conformitatea cu limitele de zgomot, se aplică reglementările naționale. întreb, ultima întrebare era când va uh, închide comisia această petiție, eventual după ce vom uh, contacta autoritățile. Mulțumesc. Peter, și a ti te pare cum a dicho la... Păi atunci, Peter, dacă îți convine ceea ce a spus comisia, deci comisia a spus că peste două zile se va întâlni cu autoritățile masteze, atunci așteptăm rezultatul discuției, așteptăm să ne trimite informațiile. Ca urmare a întâlnirii, bun, foarte bine. Atunci trecem la petiția numărul 13. Un moment, vă rog. Ok. Ai algún problema con la... Con... Da, mi se spune că reprezentantul comisiei încă nu a sosit. Atunci trecem la numărul 14 pentru că petiționarul este de față. E vorba de petiția de de José Guerrero Domínguez, de cetățenie spaniolă, numele pla- platformei Plataforma vecinală Pro Soteramente Autovia CA33, privind poluarea fonică din cadrul unei autostrăzi urbane din Cadiz, Spania, despre care se presupune că încalcă directiva privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental. Urăm bun venit peti- petiționarului și dăm cuvântul. Señor presidente, muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, deputați europeni, eu reprezint o, reprezint o e, asociație cetățenească pentru ca autostrada aceea 33 să e, aibă un traseu subteran. Noi am prezentat o petiție în fața guvernului spaniol și ce s-a întâmplat e că acum 20 de ani s-a construit o uh, șosea, o autostradă de centură pentru a descongestiona traficul din centrul orașului și această șosea de centură s-a construit în zona urbană și rezidențială a orașului traversând și divizând practic orașul în zona sa de nord trecând la o distanță între 5 și 10 metri de uh, unele locuințe, ignorând astfel legea care stabilește că acest tip de șosele trebuie să construiască la cel puțin 100 de metri de locuințe. Uh, aici trec în fiecare zi mai mult de 5.000 de vehicule, sau 50.000 practic de vehicule, trec la mare viteză și atunci se produce o mare poluare fonică, ceea ce s-a și uh, dovedit uh, ca urmare a plângerilor uh, uh, cetățenilor și Organizația Mondială a Sănătății spune că consecința de a fi supus în continuu la un nivel mare de zgomot produce dureri de cap, hipertensiune, stres, insomnie, bolele aparatului digestiv, ulcer, tensiuni musculare și cei mai vulnerabili sunt afectați în ce privește randamentul lor cognitiv. Ministerul Dezvoltării, în 2008, în zona cea mai afectată, deci între două poduri, a instalat niște panouri acustice, dar nu s-a soluționat problema prin această măsură. În primul rând, pentru că este foarte mică distanța între șosea și case și, în al doilea rând, pentru că uh, locuințele de la etaj sunt deasupra acelor panouri. Deci există poluarea fonică înainte și după instalarea acestor panouri, ceea ce s-a demonstrat de mai multe ori prin anchete realizate de laboratorul acustic al statului de Andalusia. Al statului Andalusia. Și chiar personal al Ministerului Dezvoltării a realizat anchete care a dovedit acest lucru. S-a făcut un raport de către laboratorul de acustică care spune că se uh, depășesc limitele de poluare fonică depășite de, de, prevăzute de lege. Uh, interesant este că șeful uh, șantierului și șeful laboratorului se bazează pe un ordin emis în anul 2006 în care se exclud Eh, zgomotele, din zgomotele exterioare, zgomotul eh, provocat de trafic. Și e foarte ciudat că acest ordin la care uh, fac ei referire, uh, practic nu mai este în vigoare. De când s-au intrat în vigoare normele de stat și autonome în ce privește zgomotul, amândouă promulgate ca urmare a intrării în vigoare a directivei europene numărul 40 pe 2002. Așadar se încalcă o directivă europeană și de asemenea Eh, norme de stat și norme ale regiunilor se, sunt ignorate. Deci este un lucru foarte suspect. Se uh, ignoră ce se spune acolo. Uh, practic uh, se ignoră principalele surse de zgomot, mai ales aceste vehicule de mare tonaj. Și între planurile de acțiune împotriva zgomotului elaborate de Ministerul de Dezvoltare, se prevede pentru această zonă, în mod surprinzător, instalarea unor ecrane acustice. Dar uh, am spus deja că prin aceasta nu s-a uh, soluționat problema zgomotului. Și în această zonă e nevoie de măsuri mai complexe decât doar instalarea unor panouri acustice. Uh, aceste măsuri ar putea fi fie un, un, un, o schimbare a traseului șoselei, sau uh, amplasarea sa uh, mai departe de case. Această propunere o susținem noi și dacă trebuie să avem o uh, șosea la ușa caselor noastre, măcar să fie un pic mai departe ca să ne putem îmbunătăți calitatea vieții. Și aș dori să spun că acum șase luni noi am trimis niște observații față de raportul comisiei și până acum încă n-am obținut niciun răspuns la observațiile noastre. Și în final vă mai spun că vă rog să interveniți pentru ca cetățenii afectați de această poluare fonică să-și poată uh, vedea respectate drepturile care le-au fost încălcate de nenumărate ori de administrația locală. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Guerrero. Acum comisia, reprezentantul comisiei are cuvântul. Thank you. Good morning. Mulțumesc. Bună dimineața. The, there are two points which are of relevance to avem aici două aspecte care sunt relevante pentru a ne permite să înțelegem această petiție. Primul se referă la punerea în aplicare a unui plan de acțiuni. Aici este o obligație care decurge din directivă. Și în acest sens, când uh, petiția se referă la necesitatea ca un plan de acțiune să fie implementat, petiția are dreptate. Directiva 2002-49-CE spune foarte clar că măsurile din planurile de acțiune rămân la discreția autorităților competente existența unor valori limită este una din condițiile posibile pe care directiva le impune pentru a stabili unde este necesar să se intervină. Însă, autoritățile naționale sunt cele competente să decidă dacă, când și cum să se intervină. Ca urmare, pentru aplicarea directivei europene privind zgomotele, zgomotul ambiental, orice măsuri uh, sunt posibile, cu condiția ca ele să fie discutate anterior cu cetățenii și cu condiția ca planul de acțiune să fie elaborat și raportat către comisie în termenul stabilit. Următorul plan este prevăzut pentru 18 ianuarie 2013, deci acesta este termenul stabilit de directivă pentru uh, elaborarea unui nou plan de acțiuni. Acesta așadar este valabil pentru 5 ani. Un alt punct ridicat de pete- petiționari se referă la aplicabilitatea diferitelor reglementări spaniole legate de valorile limită. Aici, în Înțeleg că a existat o bază uh, pentru, acest, uh, pentru aceste reclamații. Ordinul 23 din februarie 1996 este foarte vechi și nu mai este aplicabil ca urmare. Ceea ce se aplică de către autoritățile spaniole este legislația generală. Din acest punct de vedere, există discuții în curs cu autoritățile spaniole care să ne permită să înțelegem și să verificăm uh, dacă legislația se aplică în corect, se aplică corect. Autoritățile spaniole au înaintat noi raportări uh, recent care se referă în mod uh, specific la un decret din 2003 emis de guvernul andaluz și care a fost abrogat prin intrarea în vigoare a unui nou decret, decretul numărul 6 din 2012. Ultimul punct ridicat se referă la eficiența uh, panourilor acustice, barierelor acustice. Ei bine, directiva prevede că statele membre sunt cele care decid măsurile în acest sens și dacă măsurile sunt cele corecte, uh, din perspectiva Comisiei, înseamnă că nu se înregistrează o încălcare a, uh, regulamentului, a reglementărilor europene. Mulțumesc. Domnul Guerrero, algun companiu que quiera hacer alguna pregunta, eu și la quisiera Bine, aș, da, dacă petiționarul nu dorește să mai spună nimic, nu știu, dar pot să spun eu ceva ca membru al grupului PPE, nu ca președinte. Aici sunt două chestiuni. Una, ce a spus noastră comisia, că sunt mai multe directive care uh, s-ar aplica aici, deci petiționarul cred că are dreptate. Uh, și mai ales mă preocupă pe mine uh, ceva, un lucru spus de petiționar, și anume că acum șase luni ei au trimis uh, uh, niște întrebări și comisia încă nu a răspuns comisiei, mă scuzați, nu a răspuns încă petiționarilor. Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți această problemă, că, iată, comisia nu a răspuns petiționarilor și mă surprinde și mă preocupă acest lucru deci petiționarii nu au beneficiat de uh, informații din partea Comisiei. Așadar, mai ales dacă va apărea o directivă nouă în 2013, nu știu dacă s-ar putea aplica pentru ca ei să obțină răspunsuri noi sau ce se va întâmpla cu odată cu intrarea în vigoare a noi directive. Mi-aș dori să-mi răspundeți la aceste întrebări. Yes, sure. We have received... Da, Sigur, am primit toate informațiile, le-am aici uh, cu mine și le-am recitit. Nu au existat informații noi privind aplicarea directivei uh, legate de uh, zgomotul ambiental din punctul de vedere al acestei comunicări a Comisiei. Dar, pentru că autoritățile spaniole au transmis uh, recent aceste informări uh, privind aplicarea legislației, sigur că trebuie să completăm acest proces de informare. Până nu primim însă un răspuns final de la autoritățile spaniole, nu are rost, pentru că există într-adevăr niște informații suplimentare disponibile în acest domeniu. ceea ce privește legislația, există o singură directivă europeană privind uh, zgomotul ambiental. Aceasta se aplică, iar uh, termenul de 18 ianuarie 2013 este noul termen până la care trebuie să fie elaborate planurile de acțiune de către statele membre. Mm, și acest lucru este aplicabil și acestei petiții. am vrut să-i uh, arătăm petiționarului că există o nouă ocazie de um, a contacta statul, uh, autoritățile competente și de a le cere să aplice măsurile necesare. Dar asta este de competența autorităților competente. Comisia nu face decât să verifice dacă planurile de acțiune sunt cu adevărat adoptate în uh, termenul stabilit. Pero como usted ha dicho que están investigando... Dar, spus că urmă, ur, în continuare investigați ce se întâmplă aici. Deci trebuie să lăsăm deschisă această petiție. Dar chiar vă solicit să continuați până când uh, vom primi aceste rapoarte la care v-ați referit dumneavoastră. Spuneți că sunt în curs de elaborare. Bun, deci rămâne deschisă. Nu știu dacă domnul Guerrero vrea să mai spună ceva în final că altfel încheiem acest punct. Da, spune petiționarea, aș dori să spun reprezentantului Comisiei că, într-adevăr, grupul nostru știe că deja de 5 ani s-au elaborat aceste planuri de acțiune și mă bucur să aflu că dumneavoastră sunteți interesați de acest ordin din 23 din 96, în care, pe care îl aplică încă anumite autorități ale Ministerului de Dezvoltării și doresc doar să vă, mai mul- să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți și să continuați cu investigațiile, pentru că e necesar să se aplice legile în vigoare și nu cele deja expirate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Guerrero, spune președintele. Trecem la petiția numărul 15. Mă rog, punctul numărul 15. Petiția adresată de Reinhard Urich, de cetățenie germană, numele Friends of the Earth, Austria. Da, tocmai mi-au, mi s-a oferit o informație Trebuie să amânăm și acest punct sau nu? Bun. Deci, continuăm cu numărul 16, de fapt. Sau nu? Ok, ok. okay. Me dicen que sí ha vuelto el, el responsable de la petición número... Da, deci se pare că a, ne întoarcem la numărul 12 de cetățe- cu adresată de un cetățean maltez. Nu, 13 de fapt, spune președintele. 306 pe 2011 adresat, adresată de Carmen Spiteri de cetățenie malteză, numele locuitorilor din Santa Venera, sosită de 160 de semnături privind presupusa poluarea aerului și poluare fonică de pe șoseaua de centură din zona orașului Santa Venera, care depășește limitele definite de legislația UE. Deci, domnul sau petiționar este aici de față. Îi mulțumim și îi dăm cuvântul. In English, uh, as regards this uh, petition, uh, the Commission has far... Cu privire la această petiție, Comisia a um, investigat Um, acest aspect și a fost subiectul unei uh, comunicări uh, suplimentare, pentru că știți că există raportări anuale privind calitatea aer, aerului din uh, zonele și aglomerațiile urbane din statele membre. Și ultima evoluție privind calitatea aerului poate fi rezumată astfel. În ceea ce privește Uh, emisiile de particule. Într-adevăr, există uh, valori limită anuale și zilnice de 40 de mm, micro pe metru și, pentru valorile anuale și valori zilnice care nu trebuie să depășească 30, care să nu fie depășite mai mult de 34 de zile pe an. Și din câte înțeleg, de la autoritățile malteze, valorile limite au fost depășite 37 de zile pe an. Iar Malta se pare că este supusă unui fenomen destul de frecvent de poluare dat datorită mm, nisipului din deșert. Este una din explicațiile pentru depășirea acestor valori limită în Malta. Ca urmare, este probabil situația cea mai gravă pe care o cunoaștem în Europa în ceea ce privește poluarea aerului. Există însă orașe în care poluarea este chiar mai uh, pronunțată, totuși trebuie să remarcăm că în cazul de față avem de a face cu o încălcare a directivei. Reprezentantele la Comisie. Mulțumim uh, petiționarule. Acum nu știu din partea... Da, domnul Iar mai dorește să ia cuvântul. Nochmal die, die Ansprache, also nochmal viel Mulțumesc. Uh, revin și eu. Domnul uh, Simon Busutil, nefiind prezent, Uh, vorbesc eu uh, în numele său pentru că a adus foarte multe elemente suplimentare în uh, favoarea petiționarului. Um, întrebarea de față este până la urmă și dificilă și simplă pentru că trebuie să vedem dacă calitatea aerului din regiunea respectivă corespunde sau nu standardelor definite de Uniunea Europeană. Și dacă răspunsul este nu, petiționarul dorește să vadă care este modalitatea de a corecta această situație. De unde? Uh, și întrebarea mea către comisie. Din păcate nu am înțeles foarte bine. Este sau nu respectată directiva? Cred dacă am înțeles bine, că petiționarul spune că valorile, de, a, a, a, valorile au scăzut și totuși tendința pe viitor se pare că va fi una contrarie și în momentul în care se construiesc um, drumuri, șosele, trebuie să se uh, să fie asigurată calitatea aerului. informațiile privind consecințele pe care le pot avea aceste drumuri, aceste șosele asupra sănătății uh, sunt îngrijorătoare, iar cetățenii au dreptul să um, cunoască adevărul. De unde întrebarea mea către comisie? Spuneți-ne, vă rog, concret, care este situația? Sunt sau nu respectate valorile? Comisia poate să confirme ultimele studii care arată că Malta respectă directiva. Și atunci, dacă nu se poate confirma acest lucru, avem nevoie de informații uh, suplimentare. Mulțumesc, care cuvântul reprezentantul Comisiei. Yeah, thank you very much for giving me uh, an opportunity to... Mulțumesc pentru această ocazie de a dezvolta răspunsul meu. În comunicarea noastră scrisă spuneam că instalațiile specifice care par să fie sursa îngrijorării uh, menționate în petiție nu intră în domeniul de aplicare a directivei IPPC. De aceea, la nivel european, pentru că vorbim aici de nivelul european, nu uh, putem vorbi de, de această instalație. Însă, valorile limită privind calitatea aerului, care sunt uh, specificate în uh, directiva din 2008, trebuie să respecte uh, valorile de poluare. Fie că sursele de poluare sunt sau nu acoperite de alte texte legislative. Valorile limită trebuie oricum să fie respectate, lucru care nu pare să fie cazul în această zonă, mai ales în ceea ce privește emisiile de particule. Valoarea PM10 este depășită. În ceea ce privește conformitatea cu valorile limită în general, acesta este un acesta este un aspect orizontal, din păcate. Malta nu este singurul stat care uh, depășește aceste valori limită în aglomerațiile și zonele urbane. Comisia trebuie fie să acționeze împotriva tuturor celor care încalcă, fie să nu uh, sancționeze pe nimeni. În mod ideal, sperăm să putem să-i uh, sancționăm pe cei care încalcă aceste valori. Domnul Iar. Atunci, dacă înțeleg bine din răspunsul comisiei, dialogul dintre comisie și autoritățile malteze nu a fost finalizat. Îmi propun ca această petiție să rămână deschisă. Nadie más que se oponga. Foarte bine, dacă nimeni uh, nu se opune, atunci facem așa cum a spus domnul Iar. Bun, acum trecem la numărul 15. Uh, e vorba de petiția adresată de domnul Reinhard Uric, de cetățenie germană numele Friends of the Earth Austria, însoțită de aproximativ 98.500 de semnături privind eliminarea graduală a energiei nucleare până la dispariția completă a acesteia. Eu am înțeles că petiția... Da, cineva este de față din partea acestei asociații. Uh, da, le dau cuvântul petiționarilor și apoi uh, reprezentantului comisiei. Vă rog, cine dorește să ia cuvântul? Daphne Rida, I'm speaking... Mulțumesc, uh, numesc în numele Friend of the Earth Austria. 700.000 de cetățeni europeni au semnat această petiție pentru a vorbi în Parlament. Accidentul de la Fukushima a arătat uh, pericolele pe care le prezintă această energie nucleară, provocând daune pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor și chiar și în țările foarte dezvoltate. Am aflat încă o dată că energia nucleară nu poate fi considerată sigură. Având în vedere dezastrul provocat de accidentul de la Fukushima, în aprilie 2011, Friends of the Earth Austria a lansat o petiție adresată Parlamentului European pentru a întreprinde acțiuni în acest sens. Mai concret, noi cerem eliminarea energiei nucleare prin închiderea centralelor nucleare de risc ridicat și uh, este și solicităm de asemenea uh, închiderea acestor centrale nucleare. Apoi trebuie să promovăm uh, resursele de energie regenerabile și să aplicăm măsuri de eficiență energetică uh, pentru a reduce consumul de combustibili fosili. 98.500 de semnături au fost Um, depuse și acum 700.000 de cetățeni au uh, semnat această petiție pentru a cere reprezentanților aleși să vină cu soluții legale pentru a asigura protecția drepturilor fundamentale care nu este asigurată dacă se utilizează energia nucleară. Comisia Europeană ne-a spus că este la latitudinea statelor membre să hotărască cu privire la chestiunile de politică energetică și cu privire la siguranța energiei nucleare. Ca cetățean al Austriei, ei, um, în care guvernul și autoritățile se opun uh, energiei nucleare, mă întreb cum drepturile fundamentale pot fi uh, protejate. Există 14 centrale nucleare într-o rază de 16 până la 200 de kilometri în jurul capitalei Viena. Aceste centrale nucleare au fost supuse testelor de stres, de rezistență implementate de Comisia Europeană și s-a constatat că este nevoie de măsuri de retehnologizare, deoarece niciuna nu îndeplinește standardele de siguranță. Deoarece radiațiile nu se opresc la granițele politice, decizia unui stat membru membru de a elimina energia nucleară uh, nu sunt necesare pentru, nu sunt suficiente pentru a garanta siguranța cetățenilor. Consilierii noștri juridici ne-au spus că revendicările uh, petiționarilor pot fi în, integrate în legislația europeană pe baza principiului precauției și prevenției în uh, perioada de operare a centralelor uh, nucleare, um, energia nucleară reprezintă un pericol pentru sol, aer, apă, biodiversitate și drepturile fundamentale ale cetățenilor care sunt garantate prin tratat. Credem că există Uh, potențialul de a iniția legislație în acest domeniu și sperăm că Parlamentul European și Comisia Europeană vor asculta vocile cetățenilor și vor găsi o cale de a implementa legislație pentru a asigura un genetic curat pentru cetățenii europeni. Credem că nu este nevoie să se mai întâmple încă un dezastru pentru a înțelege clar că consecințele catastrofelor nucleare nu se pot limita doar la granițele naționale. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Eh, Mulțumim. Și acum are cuvântul reprezentantul Comisiei. Vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vorweg möchte ich schicken, ähm, dass nukleare Sicherheit. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă spun că siguranța nucleară este o preocupare esențială pentru Comisia Europeană. Suntem de acord cu petiționarii în acest sens. Totuși, marja noastră de manevră este stabilită prin tratate. Avem tratatul Euratom și uh, până la revizuirea acestuia sau până la um, anularea acestuia, articolul 194 spune că fiecare stat membru își hotărăște propriul mix energetic. Sigur, uh, se face un apel la inițiative la nivelul Parlamentului European uh, și la nivelul Comisiei Europene, însă trebuie să respectăm cadrul juridic în vigoare. Aceasta înseamnă că statele membre continuă să fie responsabile în acest domeniu. Statele membre sunt responsabile de siguranța centralelor nucleare. Și aceasta include și uh, prerogative în ceea ce privește eliminarea treptată sau închiderea treptată a centralelor nucleare. Sunt sigur uh, că l-ați auzit pe comisarul Oettinger săptămâna trecută când a prezentat rezultatele mm, testelor de stres. și nu vreau acum să intru în detaliu, însă există două consecințe majore. În primul rând, uh, statele membre uh, sunt cele care au responsabilitatea de a elabora planuri de acțiune, de a îmbunătăți siguranța și de a îmbunătăți performanța tehnică. Pe de altă parte, Comisia Europeană are responsabilitatea de a uh, analiza cadrul juridic în vigoare și asta facem în momentul de față și uh, încercăm să întărim uh, autoritățile naționale de monitorizare și să le întărim competențele. Mulțumesc foarte mult. Margaret, dorești să intervii? Da, mulțumesc, Carlos. Aș vrea doar să vă spun că acest uh, raport al domnului Oettinger uh, este foarte important. Suntem cu toții preocupați de această situație. Uh, în, eu vin dintr-o țară care a hotărât să nu avem energie nucleară și uh, cel puțin de la începutul anilor 70 uh, uh, avem eforturi în acest sens și asta nu neapărat ca urmare a dezastrului de la Cernobâl, pentru că decizia în Danemarca a fost luată cu un an înainte. Și cred că este bine că am procedat astfel. Companiile nucleare știu cum să miroasă banii și este, sunt foarte clar pe urma banilor. Și cred că și, bineînțeles, nu este imposibil să ne imaginăm că se poate întâmpla un dezastru și uh, nu există nicio șansă să plătească pentru consecințele unei astfel, unui astfel de dezastru. Deci este vorba de reasigurarea la companiile de asigurări și de aceea am spus nu energiei nucleare în Danemarca, pentru că și noi știm să mirosim banii. And it's clever to follow this and, and see și uh, știm care sunt uh, rezultatele. Acum am avut aceste rezultate mm, ale testelor de stres. Este incredibil că după atâția ani și după atâția bani uh, cheltuiți pe lobby, suntem într-o situație în care centralele sunt învechite, nu mai sunt sigure, se pot întâmpla accidente și Există o centrală în Finlanda, care este cea mai nouă, care datează de 30 uh, de ani, însă nici aceasta nu este finalizată. Așa că haideți să ne unim cu cetățenii și să subliniem uh, importanța acestui fapt. Nu ne interesează doar banii, ci și protecția sănătății și a mediului. Gracias, Margaret. Eh, señor Sieber, por favor. Domnul Sieber, acum mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur uh, să o aud pe colega de la Verzi că folosește banii ca argument. Nu credeam să auzim asta vreodată de la Verzi. Uh, Acum cred că asta are mai mult de a face cu uh, sufletul său uh, danez și nu neapărat cu, uh, cu animațiile sale sau inspirațiile sale verzi. Eu sunt uh, avocat uh, și știu foarte bine că doi avocați au două păreri diferite. Uh, sigur că avem uh, tratatele și toate aceste prevederi sunt deschise interpretării statele membre au dreptul de a-și alege mixul energetic. Însă unul dintre principiile cheie ale tratatului este de a garanta drepturile fundamentale și uh, de a garanta integritatea acestora. Noi aici vorbim despre centrale nucleare situate la uh, granițele între statele membre. Incidentele din trecut uh, au avut consecințe transfrontaliere Uh, care au depășit granițele statului în care s-a produs accidentul respectiv și aceste consecințe transfrontaliere um, ale accidentelor nucleare sunt extrem de importante atunci când vorbim despre siguranța energiei nucleare. Cred că domnul Oettinger uh, a făcut un pas clar în direcția potrivită atunci când a comandat acele teste de stres este clar că în Uniunea Europeană nu există centrale nucleare care să fie în totalitate sigure și cred că ar fi interesant ca în viitor uh, să mm, colaborăm mai bine între noi astfel încât uh, statele membre care doresc această tehnologie uh, să lase și celelalte state membre să fie implicate în cercetare. Cred că aceasta ar fi, acesta ar fi un pas important înainte pentru public. și uh, statele membre trebuie să fie uh, deschise să discute despre siguranța um, acestor centrale nucleare. În plus, uh, cred că trebuie să ne gândim și la alte aspecte. Trebuie să ne gândim la siguranța transfrontalieră, trebuie să ne gândim și pe termen lung și aceasta ne duce la o eliminare sau o eliminare treptată a energiei nucleare pe termen lung, pentru că siguranța nu poate fi garantată pe termen lung, mai ales când vorbim despre centralele nucleare vechi. Ca răspuns la ceea ce spunea colega mea, vorbim despre costuri, însă nu ținem uh, cont de costurile eliminării treptate și nu ținem cont de costurile eliminării deșeurilor nucleare. În statele membre, acestea sunt costuri pe care trebuie să le suporte publicul, contribuabilul și cred că este momentul ca Comisia să aibă o perspectivă mai cuprinzătoare, care să cuprindă toate fazele procesului, de la început și până la sfârșit, pentru că este un proces foarte costisitor și foarte complicat. Și este o chestiune pe care și uh, uh, statele membre trebuie să le aibă în vedere. Apoi, uh, problema asigurărilor. Comisarul Oettinger a făcut câteva propuneri în acest sens. Nu cred că există asigurări uh, care ar putea fi introduse pentru că costurile sunt pur și simplu prea ridicate. Dacă vrem să păstrăm centralele nucleare, trebuie să uh, ne gândim și la faptul că combustibilii fosili uh, nu vor um, rezista la nesfârșit. Deci cred că este uh, bine să investim încă de pe acum în energii regenerabile, să nu ne punem uh, toate ouăle într-un singur coș. Și uh, aș vrea să cer comisiei să analizeze aceste chestiuni mai în profunzime. Mulțumesc, domnul Zeber. Poate dorește și comisia să spună câteva cuvinte pe tema asta. Vă rog. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank äh, die Abgeordneten. Comisia, mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc uh, deputaților pentru comentariile făcute și aș vrea să mai fac trei observații. În primul rând, uh, testele de stres uh, au uh, fost realizate și pe baza unei evaluări interpares uh, de către experți din diferite state membre. În ceea ce privește deșeurile uh, nucleare, de anul trecut avem o directivă care se referă la această chestiune. Directiva prevede că statele membre trebuie să pună la dispoziție resursele financiare necesare pentru tratarea acestor deșeuri. Cadrul juridic se referă la siguranța tehnică, dar și la chestiuni de fiabilitate. Două minute de Mulțumesc. Mai uh, am la dispoziție două minute dacă petiționarii doresc să mai spună ceva în încheiere. Mulțumesc pentru comentarii. Aș dori să spun că vom continua să insistăm uh, să aducem acest subiect la nivel european cu toate instrumentele democratice pe care le avem la dispoziție. Uh, poate cu inițiativa cetățenească vom reuși. Mulțumesc. Gracias. Bueno, eh... Mulțumesc. Da, iată că lui Margaret, prietenei mele Margaret, îi plac foarte mult toate aceste inițiative cetățenești. Deci dacă sunteți de acord și cum a spus domnul Zebert, menținem deschis uh, această petiție. Doamna Ocan, sunteți de acord? Da, deci, uh, da, așa, așa, așa vom face, foarte bine, mulțumim petiționarilor și acum trecem la petiția 1078 per 2009, adresată de Joseba Miren Sainz de la Higuera y García, de cetățenie spaniolă privind cetarea nucleară din Burgos, Garonia, din Spania. Nu, nu, e, nu sunt aici petiționare, dar poate de la comisie este cineva care mm, poate să ne spună două cuvinte, da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun aici că această centrală nucleară din Burgos uh, își poate continua activitatea până în iulie 2013 și nu au cerut o uh, prelungire a activităților. Asta înseamnă că, practic, din vara viitoare se va rezolva problema. Președintele, foarte bine. Cineva are vreun comentariu? Da, vă rog, domnul Maier. Mulțumesc. am uh, doar să spun că până când nu se închide efectiv centrala, dar uh, aș dori ca um, petiția să rămână deschisă. Uh, pentru că vom vedea ce face această centrală. Bun, noi sigur ne opunem existenței acestei centrale și energiei nucleare în general în Spania, deci credem că ar fi foarte important să fim foarte vigilenți ca dacă această întreprindere, eu sper să nu, să nu o facă, dar dacă această întreprindere care este proprietara centralei să cear prelungirea, să vedem ce se va întâmpla. Președintele, nu, întreprinderea nu a cerut încă așa ceva și mi se pare logic ceea ce a spus Comisia Europeană. Deci dacă până în iulie, sigur noi vom uh, vegea, vom vedea ce se întâmplă și vom lua o decizie în consecință, vom vedea ce va face întreprinderea respectivă. Bun. Deci vom vedea până în iulie 2013 ce se întâmplă. Bun, acum trecem la numărul 17. Petiția adresată de Gredo Förster de cetățenie germană privind construcția unei centrale nucleare în Largul Mării. Da, iată cine este expert în aceste chestiuni, vă rog, reprezentantul Comisiei, mulțumesc. Da, Petiția se bazează pe un articol publicat în ediția online a revistei de Spiegel. Acum, dacă într-adevăr s-ar construi o centrală nucleară în largul mării, așa cum se susține în articol, și în conformitate cu articolul 41 al tratatului Euratom, sigur, ar trebui să aibă cunoștință de așa ceva Comisia Europeană, dar nu este cazul. pentru astfel de centrală, în conformitate cu articolul 37 al tratatului Euratom, ar trebui înregistrate la Comisia Europeană, ceea ce nu s-a întâmplat, deci eu nu pot să fac o declarație în acest sens decât să mă refer la cadrul legal. Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Spune președintele nimeni. Foarte bine. Așadar, din ce am auzit de la reprezentantul Comisiei, putem închide această petiție pentru că practic nu există o asemenea centrală. Bun, acum numărul 18, petiția adresată de HWF de cetățenie germană privind extinderea centralei nucleare situate în apropiere de Temelin în Republica Cehă. Vă rog, reprezentantul Comisiei din nou. Da, mulțumesc. Cred că colegul meu sau colega mea de la Direcția Generală de Mediu poate răspunde. Da, președintele, aveți dreptate, da. Ne-a plăcut foarte mult uh, ceea ce ne-a spus uh, domnul Kirșe și de aceea am dat în continuare cuvântul domniei lui, domniei sale, mă scuze. Uh, da, acum dau așadar cuvântul colegei sale. Mulțumesc și bună ziua, domnule președinte. Aș răspunde în engleză, ca reprezentant al Comisiei. Da, Comisia tocmai analizează toate informațiile trimise nouă de petiționar. De asemenea, e important de spus că există uh, în curs de desfășurare un proces de consultări privitor la acest proiect. Deci Comisia analizează toate informațiile primite și, desigur, este atentă la ceea ce se întâmplă, la evoluția situației și face toate cele necesare și mai ales uh, veghează dacă autoritățile uh, fac tot ce trebuie ce privește evaluarea de mediu, de impact de mediu. Am adăugat că în ce privește această evaluare de mediu, uh, trebuie văzut dacă respectă și prevederile directivei cadru pentru apă, și anume articolul 5, 4.7, care spune că statele membre Uh, există posibilitatea ca ele să nu încalce această directivă, dar oricum trebuie să îndeplinească anumite condiții și anume uh, să facă toate cele necesare ca să contracareze măsurile adverse asupra apei. Deci Comisia uh, este pe cale să ia o decizie, să vadă ce se întâmplă în acest sens și vom fi foarte atenți ca legislația europeană să nu fie încălcată în cadrul acestui proiect.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 modificările. aduse. Când nu e vorba, de, de, deci despre instalațiile care nu sunt acoperite de această legislație, însă Comisia trebuie să verifice dacă sunt respectate regulile și mai ales să vadă dacă încălzirea cursurilor de apă nu riscă să provoace probleme. Ca urmare, autorizația prevăzută la articolul 47 se referă numai la cursurile de apă care sunt modificate în mod substanțial. În calitate de austriac, trebuie să vă spun că uh, această centrală a tot provocat probleme care ne sunt semnalate mereu prea târziu și cer comisiei să fie vigilentă și să uh, verifice dacă operatorul Temelin respectă toate normele de securitate. Sí. Eh, permítame darle la palabra. Bienvenida. Doamna Lunacek. Mulțumesc. Als, als Österreicherin fahre ich jetzt auf, auf Deutsch vor. Voi vorbi în uh, germană. Ca urmare, Uh, vă spun că uh, îmi cer scuze pentru întârziere, însă zborul meu a avut uh, o întârziere, ceea ce m-a împiedicat să ajung mai devreme. Sunt de acord cu argumentele colegului meu și cu solicitarea pe care a făcut-o comisiei. Uh, atunci când se referă la directiva 4 privind apa. Trebuie să luăm uh, în serios, să tratăm cu toată seriozitatea această interdicție de agravare a situației, pentru că foarte des nu suntem suficient de atenți la uh, problemele care pot fi legate de ape. Cred că am putea să dăm un exemplu bun aici și să facem referire la directiva uh, privind apa și să pledăm în favoarea unei bune transpuneri a legislației europene atunci când este vorba despre centralele nucleare. Doamna de la comisie dorește să fac observații? Da, mulțumesc că am uh, apreciat foarte mult comentariile făcute de domnul Zeber. Vorbim într-adevăr despre directiva cadru privind apa, iar articolul 47 vorbește despre um, excepții. Și când statele membre aplică pentru excepție, trebuie să fie atente la toate uh, fazele prevăzute de uh, directivă. Comisia verifică planurile de management pe care le înaintează statele membre, deci inclusiv Republica Cehă, și Uh, verificăm dacă uh, scutirile la care, pe care le solicită statele membre sunt conforme cu acest articol 47. De la Mulțumesc. Deci menținem ținem deschisă această petiție până când vom primi aceste informații din partea Republicii Cehe. Uh, mi se spune că nu există nimeni din partea Comisiei, nu avea nimeni pentru uh, următoarele două petiții, așadar, din păcate, trebuie să amânăm discutarea lor. Și acum petiția 21. Pentru petiția de la numărul 21 se prevede prezența domnului vicepreședinte al Comisiei Tajani și e prevăzută discutarea sa la aproximativ 11 și jumătate. Așadar, până la 11 și un sfert, da, un moment, vă rog, nu, nu, 11 fără un sfert, mi se spune. La 11 fără un sfert ne reîntâlnim aici. Gracias. Și vă mulțumesc. Just a question. Ten, no, yes, that was a lot of confusion, but I tell you one thing. 10.45, to continue with them yes, or to continue with... Yes. Sí, me dicen que hasta las 11 menos cuarto... Da la 11 fără un sfert ne vom reîntâlni, așteptând să vină reprezentanții Comisiei și petiționarul. Deci 11 fără un sfert. Până la 11 fără un sfert, pauză. Sì. Sì. Sì. Antonio. Sì. No, aspetta, Please, colleagues. Dragi colegi, haideți să reluăm reuniunea. Restart from petition. Deci, eh, continuăm cu petiția 429 adresată de domnul Robert Hulliston, care este de față și care îi dau cuvântul. Thank you, Madam Chairman. And thank you for putting this point on the... Mulțumesc foarte mult pentru că ați trecut acest punct pe agenda întâlnirii dumneavoastră. Uh, sunt puțin dezamăgit că petiția noastră, susținută de 7.000 de semnatari, a, a fost înaintată Parlamentului acum 2 ani și jumătate și nu s-a înregistrat niciun progres în această chestiune de atunci. Sper că întâlnirea de astăzi va impulsiona finalizarea procedurii pentru obținerea informațiilor necesare din partea autorităților brita- spaniole care să permită Parlamentului să ia o poziție cu privire la conformitatea legală a planului de construire a 1500 de locuințe de-a lungul uh, ultimului uh, petec de pământ care a mai rămas în um, uh, Orihuela Costa. Aș dori să citesc acum două alineate dintr-o moțiune aprobată în ședința uh, plenară a primăriei a Consiliului Local din Orihuela în mai, asta pentru a vă arăta că Orihuela așteaptă ajutorul Europei. The first uh, operative paragraph. Primul alineat îl voi citi în spaniolă. Repet Consiliului și Ministerului de Externe că noi suntem dispuși, deci primăria din Orihuela și Consiliul Local suntem dispuși să aplicăm mijloacele care vor fi considerate necesare de către Comisia Europeană, inclusiv suspendarea executării planului. In... Celălalt alineat. Celălalt paragraf. Uh, solicităm Comisiei Europene uh, și mai ales Comisiei de Mediu pentru ca cu urgență să determine exact ce anume nu s-a uh, făcut în transpunerea directivelor europene, dacă nu s-a făcut ceva, pentru ca Consiliul Local din Orihuela să poate lua măsurile necesare legale. Aceste paragrafe au fost adoptate de toți consilierii locali ai primăriei Orihuela nu numai mai acestui an. important, Este foarte important, doamnă președinte, să primim un semnal din partea Parlamentului și din partea Comisiei care să ne arate dacă acest proiect este sau nu conform cu legislația europeană, pentru că dacă proiectul nu a fost aprobat, așa cum cred eu, uh, în uh, conformitate cu legislația europeană, acest lucru ar uh, deschide posibilitatea reînaintării și rediscutării acestui proiect în conformitate cu o legislație de mediu care a devenit din ce în ce mai strictă în ultimii 25 de ani. Mulțumesc! Eh, grazie. Eh. Mulțumesc. Bun, în legătură cu cele spuse dumneavoastră, îmi permit doar să subliniez că din momentul în care a fost eh, depusă petiția, Comisia noastră a înaintat cele noastre către Comisia Europeană, iar Comisia Europeană, la rândul ei, a dat un prim răspuns de parțială incompetență, iar apoi la rândul său, a înaintat cererea către autoritățile spaniole pentru a avea noi informații din partea acestora. Deci acest an și jumătate n-a trecut în zadar. Acum sperăm că uh, ni se vor oferi mai multe uh, informații din partea reprezentantului comisiei, și anume domnul dr. Ramos Florido. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, atunci când această petiție a fost transmisă către Comisia Europeană, după cum se întâmplă toate cazurile, eh, serviciile Comisiei Europene au examinat-o în lumina dreptului comunitar de mediu, care eh, ar fi putut fi aplicabil în acest caz, eh, dacă exista competența Uniunii Europene în acest caz concret. Directivele comunitare, după cum deja s-a explicat aici în, com- în comunicarea trimisă Parlamentului, care ar, s-ar putea aplica în acest caz, în acest proiect, practic, sunt, pe de-o parte, directiva de protecție a naturii directiva păsări și directiva habitat și dacă acest proiect ar putea afecta în mod negativ uh, rețeaua Natura 2000 și în al doilea rând uh, directiva de evaluare a impactului de mediu din 85 care anul trecut a fost codificată și acum e directiva 2011 pe 92 care solicită să se facă o evaluare de impact de mediu a acestui tip de proiecte. Și după cum știți, proiectele din anexa 1 a directivei EA trebuie să fiu, fie în mod obligatoriu supuse unei proceduri de evaluare de impact de mediu, iar proiectele din anexa 2 depind de caracteristicile loc, locului de amplasament, dimensiunii proiectului și, pe de o parte, criteriile, criteri, de criteriile aplicate de Spania în transpunerea directivei și sau în de studiul de la caz la caz realizat de autoritățile competente. Serviciile Comisiei pentru a obține mai multe date în plus față de cele transmise de petiționar și căruia îi mulțumim, bineînțeles, s-au adresat autorităților competente din Spania. Deja au existat trei schimburi de informații între serviciile Comisiei și autoritățile spaniole. În cu prima ocazie, pentru că n-am dispus de informații suficiente, a trebuit să facem o a doua cerere și în, acel, în acest an, în cursul acestui an, am cerut a treia oară informații. Și ca să vă fac un rezumat, uh, v-aș semnala faptul că autoritățile spaniole, în primul rând, sau uh, într-un prim timp, au spus că acest proiect de construire a cam 1500 de locuințe în zona Orihuela din provincia Alicante, acest proiect fusese adoptat în plenul Consiliului Local Orihuela în 2007 autoritățile spaniole uh, la început au spus că recunosc că acest proiect fusese adoptat fără a fi făcut uh, procesul de evaluare de impact de mediu și au spus că a, acest lucru a fost datorat faptului că zona era calificată ca fiind urbanizabilă în planul general uh, de urbanizare al Oriuelei, care a fost adoptat în 1990, dar care doar, în, dar în 1984 uh, a fost supus aprobării publice. Deci, la început, autoritățile spaniole au spus că acea lege nu se aplica acestui proiect pentru că provenea din planul general de urbanizare adoptat înainte a directivei. Autoritățile spaniole au menționat de asemenea că rețeaua Natura 2000 nu uh, va fi afectată negativ de acest proiect dacă el va fi realizat, deoarece zona în chestiune nu este inclusă în rețeaua Natura 2000. Eh, doar un singur loc, ar, eh, un singur eh, element al rețelei Natura 2000 s-ar afla în vecinătatea acestei, acestui loc, dar nu ar fi afectat direct. Autoritățile spaniole au spus că Direcția Generală a Comunității de Transporturi din Valencia, Transporturi por, Porturi și uh, Transporturi de Coastă, a adoptat o serie de măsuri pentru a minimiza, minimaliza efectele proiectului asupra mediului. În ce privește situația reală a proiectului, autoritățile spaniole ne-au informat că proiectul la uh, momentul actual se află în stare de suspendare, deci nu se mai lucrează, nu se mai efectuează lucrări și într-un răspuns ulterior, uh, din cadrul acestui schimb de informații și ca răspuns la solicitarea noastră, e important să vă semnalez faptul că autoritățile spaniole s-au angajat să realizeze un screening, adică o examinare a acestui proiect pentru a vedea dacă ar fi necesar sau nu să se uh, efectueze o, un proces de evaluare de impact de mediu, obligație juridică um, cerută, după cum s-a spus, prin directiva europeană de evaluare de impact de mediu. Adică autoritățile spaniole au și-au modificat poziția inițială. Uh, La început au spus că directiva nu era aplicabilă, acum sunt dispuse să realizeze acest screening cerut prin directiva de evaluare de impact de mediu. Conform ultimului răspuns din partea autorităților spaniole, acest proces deja a început, iar autoritățile regionale de mediu s-au adresat unor autorități uh, locale competente pentru a le obține avizul și a realiza și consultările necesare Ehm, ca în orice procedură de acest tip. Pe de altă parte, autoritățile locale din Oriuela s-au angajat să nu dea uh, uh, aprobările necesare la nivel local pentru acest proiect până când nu se va fi realizat acest uh, proces de evaluare de mediu și după cum mi-a spus deja domnului petiționar, într-adevăr, Consiliul Local și-a manifestat dispoziția să facă mă, uh, măsurile necesare uh, de protecția mediului în acest caz. Și în concluzie aș mai spune că în lumina examinării informațiilor uh, de care actualmente dispunem în dosar, autoritățile competente din Spania, atât la nivel regional cât și local, și-au modificat poziția inițială și aplică măsurile pentru ca drept sau uh, dreptul comunitar de mediu în acest caz să fie pus în aplicare. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta, doamna Auken. Ja. Jeg tager det her på dansk. Jeg vil, øh, jamen jeg vil blot sige, at jeg synes, det er jo interessant. Mulțumesc foarte mult. Cred că a fost foarte interesant să ascultăm, uh, să, să, să urmărim acest uh, dosar, pentru că autoritățile spaniole au uh, uh, aplicat uh, această procedură a evaluării impactului de mediu uh, într-un mod care mi-aduce două îngrijorări. În primul rând, în contextul crizei economice, foarte multe activități industriale au fost opate în Spania. Și uh, îmi aduc aminte că am avut o misiune de anchetă și am văzut acolo că autoritățile spaniole au uh, încercat să evite elaborarea unei evalu evaluări de impact a uh, mediului, spunând că proiectul respectiv nu ar fi trebuit să fie supus unei astfel de evaluări. nu cred că autoritățile spaniole sunt cele care trebuie să decidă dacă se aplică sau nu legislația europeană și știu că experiențele pe care le-am avut în Spania în acest uh, sens au fost deosebit de neplăcute. Deci nu autoritățile spaniole sunt cele care spun dacă sau trebuie sau nu realizată o evaluare de impact asupra mediului. Legislația europeană spune clar care sunt instalațiile care trebuie supuse acestei evaluări. Uh, Permiteți-mi așadar să sugerez să menținem deschisă această petiție și să-mi exprim uh, satisfacția față de schimbarea uh, opiniei, sperând că aceste considerații vor rămâne pozitive. Domnul Iar. Mulțumesc. O să încep cu o veste bună sau să încep cu vestea bună, și anume că discuțiile privind această petiție au determinat Comisia să accepte necesitatea unei uh, evaluări uh, de impact. Și, până la urmă, proiectul respectiv a fost întrerupt sau a fost suspendat pentru moment. Asta este un lucru pozitiv. Dacă am înțeles bine uh, Uh, părerea comisiei, autoritățile locale au dat undă verde acestui proiect în 2007. Apoi, autoritățile de la un nivel superior nu au um, uh, examinat necesitatea unei evaluări de impact în acest proiect. Eu însumi uh, am fost implicat în acest sector și Uh, am făcut parte din autoritățile locale din țara mea și știu că atunci când uh, autoritățile de la nivelul administrativ superior îmi spun că nu este nevoie să fac o evaluare de impact pentru un proiect local, atunci nu fac această evaluare de impact. Trebuie ca autoritățile spaniole să coopereze și știu că există un grup de lucru care a fost creat tocmai în urma uh, petițiilor spaniole pe care le-am uh, primit și am observat că uh, deseori construcțiile se află într-o zonă în care nu ar trebui să se afle pentru că încalcă dispozițiile de mediu. Petiționarul a făcut această reclamație pentru că consideră că uh, natura este distrusă fără niciun motiv, dar poate că trebuie să ne gândim și la protecția cetățenilor care au construit aceste uh, locuințe și care își dau seama după foarte mult timp că autorizația pe care o aveau nu era uh, valabilă. Proiectul este pentru moment suspendat și întreb uh, Comisia cum vor evolua Uh, cum va evolua situația, ce se va întâmpla uh, pe viitor. El... Uh, Mulțumesc. Acum petiționarul are cuvântul, practic, un drept replică. Thank you, madam. Mulțumesc. A fost un schimb de opinii foarte interesant între Uh, membrii uh, acestei comisii și sigur că mm, opiniile exprimate vor fi uh, studiate de către autoritățile din Orihuela. Apreciez interesul pe care l-ați manifestat, iar efortul de a reuni șapte mii de semnături pentru această petiție arată clar cât de preocupați sunt cetățenii de acest proiect și cât sunt de îngrijorați că va afecta mediul înconjurător. Am ascultat uh, declarația Comisiei care arată o schimbare de atitudine uh, din partea autorităților spaniole. Cred că putem avea o speranță pentru viitor și sper că uh, Comisia va continua demersurile necesare pentru a obține toate informațiile, uh, pentru a evalua cât mai bine situația. Nu știu dacă schimbarea de atitudine implică faptul că autoritățile spaniole au acceptat necesitatea realizării unui studiu de impact sau, pur și simplu, nu fac decât să studieze această posibilitate. E adevărat că în trecut uh, au spus că nu este necesară o evaluare de impact și este deci o evoluție, însă nu știu exact care este situația în prezent. Situația este clară sau este una ambiguă? Și aș dori să-l rog pe reprezentantul Comisiei să clarifice acest punct. Sí, muchas gracias. Eh... Mulțumesc. Ca răspuns la întrebările domnilor voastre și ale domnului petiționar. În primul rând eh, s-a întrebat care sunt motivele din care, motivul, eh, din care mă scuzați, proiectul este suspendat. Eh, datorită celor făcute de instituțiile europene sau din cauza crizei europene? Ei bine, autoritățile spaniole nu ne-au indicat motivul. Noi credem că din ambele cauze, probabil. Însă e clar că înaintarea acestei petiții au îndemnat autoritățile spaniole să examineze din nou cazul și, bun, există în Spania multe proiecte urbanistice și știm care este situația economică actuală. Există dificultăți majore de realizare acestor proiecte. În ce privește situația actuală, autoritățile spaniole au informat Comisia că uh, realizează acest pro- proces de screening, dar nu ne-am, ne-au informat în legătură cu concluziile acestui proces, ca noi să știm dacă într-adevăr se va face o procedură formală și completă de evaluare de impact de mediu sau nu. Directiva europeană care a fost adoptată cere ca pentru proiectele din anexa 2 a directivei, cum e cazul acestui proiect de urbanism, e necesar să se realizeze un screening sau să se aplice uh, criteriile stabilite prin uh, legislația uh, de resort. Asta și fac autoritățile spaniole în acest moment. Sigur că screeningul trebuie să fie bazat pe criteriile din directivă și trebuie să ținem cont de, de dimensiunea proiectului, localizarea sa, caracteristicile și așa mai departe pentru a ajunge la o concluzie, în sensul că dacă trebuie sau nu să se efectueze o procedură completă de evaluare. Sigur că o astfel de procedură completă de evaluare de impact de mediu ar fi cea mai bună pentru mediu și pentru participarea cetățenilor, ca aceștia uh, prin uh, informarea publică să-și poată manifesta toate preocupările și toate observațiile față de acest proiect. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc! Așadar, această petiție rămâne deschisă. Eh, să vedem ce se va întâmpla ulterior. Mulțumesc eh, din nou eh, senatarului pentru că ne-a făcut atenție această chestiune importantă și trecem la punctul 20. E vorba de petiția prezentată de domnul Patrick Culhane care în 2006 uh, s-a referit la posibilă poluare cauzată de o uzină de oxid de aluminiu și se plângea de faptul că nu au fost efectuate controlele adecvate de către Agenția pentru Protecția Mediului din Irlanda. Această petiție uh, a fost examinată, au existat, uh, cum se obișnuiește, contacte cu Comisia și, ca urmare, Comisia de, pentru Petiții hotărâse Ă, din cauza faptului că nu existau informații suficiente, să închidă cazul. Dar în acest moment, în momentul în care se luase această hotărâre, semnătarul a prezentat noi elemente, vorbesc despre 2011 acum, și ă, a cerut să se facă o verificare experimentară. Noi am dat curs acestei solicitări și, ca de obicei, am făcut o cerere formală adresată Comisiei Europene și din această nouă fază procedurală am obținut pe data de 17 februarie 2012 din partea Comisiei un prim răspuns eh, cu date aduse la zi în care însă Comisia ne-a comunicat că încă nu au fost verificate aceste date ale petiției în legătură cu posibilitatea poluării și responsabilitatea agenției. Așadar, astăzi ascultăm uh, Comisia, deoarece petiția nu este de față, um, ca să auzim dacă eventual există noi informații în legătură cu ce se întâmplă cu această procedură de verificare. Și din partea Comisiei e de față doamna Gabriela Gerbeni. Nu știu dacă am pronunțat bine, spune președinta. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Yes. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, aș dori să vă prezint uh, pe scurt uh, câteva informații actualizate despre situația de fapt. De conform ultimelor uh, informații uh, prezentate de către Comisie Parlamentului, într-adevăr, am contactat din nou autoritățile irlandeze și am uh, solicitat lămuriri suplimentare în acest caz. În esență, S-a confirmat uh, că instalația este acoperită de directiva IPPC și de directiva privind uh, deșeurile din industria extractivă, însă nu am primit informații suficient de precise cu privire la natura deșeurilor dacă vorbim uh, sau nu de deșeuri uh, periculoase sau nepericuloase. De asemenea, aveam nevoie de clarificări suplimentare cu privire la tehnologia utilizată pentru gestionarea acelui nămol roșu. Uh, așadar, pilotul european a fost utilizat în acest scop ca instrument de investigare și ne-am întors în Irlanda Uh, cu cele mai recente informații la începutul lui septembrie, solicitând clarificări cu privire la natura deșeurilor. Pentru că, între timp, am analizat informațiile furnizate în raportul anual al companiei, informații care nu ne-au fost prezentate mai devreme și din aceste informații a reieșit uh, că deșeurile sunt periculoase. Așadar, uh, ținând cont de criteriile din directiva privind deșeurile periculoase și de faptul că deșeurile constau din uh, nămoluri cu metale sau compuși uh, metalici, atunci acestea trebuie, aceste deșeuri trebuie să fie considerate deșeuri periculoase. Directiva conține și, ca și criteriu și corozivitatea deșeurilor, astfel că sunt considerate periculoase. Pe baza acestor informații am revenit în Irlanda pentru a obține informații suplimentare. Doream de asemenea să obținem o confirmare și mai multe clarificări cu privire la uh, metoda stocării uscate pentru că uh, hidroxidul uh, sodă caustică este înlăturat din uh, nămolul respectiv și doar fracțiunea solidă este eliminată în depozitul de deșeuri dacă deșeul este într-adevăr identificat ca periculos, atunci aceasta poate să aibă consecințe și poate să declanșeze obligații suplimentare din partea Irlandei conform directivei privind deșeurile extractive. În acest caz, uh, facilitatea trebuie să fie considerată de categorie A, ceea ce înseamnă că trebuie să dezvolte planuri de urgență. Acum așteptăm aceste informații care ar trebui să sosească din partea Irlandei până la data de 19 noiembrie. După aceea, evident, le vom analiza și vă vom uh, ține la curent. Mulțumesc! Ci sono interventi da parte dei colleghi. Mulțumesc. Domnul Boștinaru. Grazie, madame președinte. I think that... Mulțumesc. Cred că răspunsul pe care l-am primit din partea Comisiei, chiar dacă informațiile sunt foarte recente, arată că problema este gravă. Catastrofa în cazul uh, acestei uh, instalații arată cât de periculoasă poate fi o catastrofă de o astfel de magnitudine. Și din acest motiv aș dori să rog Comisia să ne prezinte garanțiile legale, financiare și instituționale că se va respecta principiul poluatorul plătește și în uh, acest caz din Irlanda. După cum știți foarte bine, în Ungaria am avut inspecții toate inspecțiile au confirmat că totul este în regulă, că nu se va întâmpla nimic și dintr-o dată, bum, s-a întâmplat accidentul și rezultatul a fost că guvernul Ungariei a fost obligat să impună o amendă de 500 de milioane de euro, care probabil nu va fi plătită de poluator, pentru că suma este atât de mare, iar uh, compania nu are un proprietar cunoscut, poate că este undeva într-o, în, poate că este companie offshore și nu se poate aplica principiul poluatorul plătește. Așadar, cred că este important uh, să asigurăm implementarea adecvată a directivei, astfel încât uh, astfel de cazuri similare să nu se mai producă. Cazul uh, de la Baia Mare din România și cazul din Ungaria cu acel nămol roșu cu aluminiu arată că totul este în regulă, dar în practică lucrurile nu stau chiar așa. De aceea vreau să ne asigurăm că în Uniunea Europeană nu există posibilitatea ca astfel de accidente să se întâmple din nou. Și aș vrea să știu câți bani uh, uh, ar putea fi plătiți într-un uh, astfel de, de caz. Uh, cât ar fi garanția financiară pentru a ne asigura că costul unei catastrofe poate fi acoperit. Pentru că altfel rămânem uh, cu principiul poluatorul plătește doar pe hârtie, însă nu vor exista bani uh, disponibili, iar statul va fi obligat să plătească. Și într-o vreme de criză este foarte greu să ne imaginăm o astfel de situație. În plus, o astfel de poluare ar avea un impact uriaș. Eu uh, m-am referit la cele două cazuri de la Baia Mare și de la Maghiar Aluminiu. Not forget the petition to remain. Și să nu, uit, să nu uit, această petiție trebuie să rămână deschisă uh, până când vom primi un răspuns de la autoritățile irlandeze și abia după aceea vom hotărâ cum să ne poziționăm. Mulțumesc. Grazie l'onorevole Bostinaru. domnule Bostinaru. Cred că lucrurile sunt clare și e clar că trebuie să menținem deschisă petiția. Sigur că, din păcate, iată, o situație care deja a fost considerată potențial periculoasă pentru cetățeni și pentru mediu, rămâne nesoluționată și a rămas așa timp de șase ani de zile. Sper ca în următorul răspuns al Comisiei să vedem foarte rapid că se va putea uh, activa procedura necesară, dacă nu de sancționare, măcar uh, de avertizare sau de un, măcar o măsură mai severă contra Irlandei. Bun. Închidem, încheiem și acest punct. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 21 aici e prevăzută prezența domnului vicepreședinte al Comisiei Tajani, deci întrerupem câteva minute în așteptarea domnului comisar Tajani. Colleagues, please take your seats. Dragi colegi, vă rog să uh, luați loc pentru ca să putem relua reuniunea. Eh, salutăm pe domnul vicepreședinte al Comisiei, Tajani, domnul comisar Antonio Tajani și mulțumesc pentru că a acceptat să participe la lucrările comisiei noastre. Sigur, stimulat de discutarea petiției adresată de un cetățean, cetățean italian și de către alți semnătari privitoare la o uh, uzină de producție de oțel, uzina de aluminiu, de fapt Ilva, din Taranto, din Italia. Și astăzi e o chestiune de mare actualitate în Italia aceasta. A intervenit uh, chiar magistratura care chiar acum uh, foarte recent a dispus închiderea majorității instalațiilor, cele, majorității instalațiilor și anume principalele instalații de la Taranto și în legătură cu acest caz italian de mult timp de zile de multe luni de zile, instituțiile europene și mai ales Comisia Europeană e foarte activă stimulată, sigur, și de activitatea Comisiei noastre pentru petiția Parlamentului European, Comisia a luat măsuri de aviz și uh, de avertizare a Italiei și a deferit-o și uh, la Curtea Europeană de Justiție printr-o procedură încheiată în luna martie anului în curent Eh, pardon, 2011, prin care uh, curtea a condamnat Italia pentru că autoritățile italiene nu au respectat normele europene. Și în această etapă au rămas deschise două chestiuni sau comisia a fost sesizată uh, cu două chestiuni față de uh, cererile cetățenilor semnatari, și anume ce se întâmplă cu actualele inițiative ale Comisiei Europene, ca urmare a sentinței curții, și, în al doilea rând, posibilitatea concretă ca Italia sau guvernul italian să intervină susținând această uzină, prin, inclusiv prin măsurile financiare adoptate recent, fără a încălca principiile care interzic ajutoarele de stat. Acestea ar fi chestiunile principale rămase deschise. Acestea fiind spuse, să vedem ce are să ne comunice domnul vicepreședinte Tajani. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne și domnilor, membri ai Parlamentului European, știți că situația uzinei Ilva din Taranto nu privește doar un stat membru, și nu doar o regiune importantă a unui stat membru, ci privește întreaga Uniune Europeană, deoarece Ilva din Taranto reprezintă cel mai mare centru siderurgic al Uniunii Europene. Reprezintă aproximativ 12.000 de muncitori, plus 8.000 eh, de lucrători eh, cu activități anexe. Deci vorbim de aproximativ 120.000 de familii pe care le privește direct acest caz. Deci e vorba atât de politici ă, de mediu, protejarea sănătății cetățenilor noștri, apoi politica socială, ocuparea și politica industrială, pentru că oțelul e unul din sectoarele cheie ale economiei reale a Uniunii Europene. După cum știți, și în trecut dumneavoastră ați avut posibilitatea să discutați despre problema Ilva, care a răspuns la petiția domnului Cosimo Fracasso din 2007 și ca urmare a petiției a fost declanșată o anchetă în 2008 în strânsă colaborare cu autoritățile italiene. În 2011, Comisia Europeană a prezentat concluzii preliminare aici, în fața Comisiei noastre. A rezultat că Ilva nu respecta standardele europene de prevenire și control integrat al poluării. Ca urmare, Comisia Europeană a lansat o procedură de infracțiune față de Italia. După cum a reamintit doamna președintă Mazzoni, Curtea de Justiție Europeană a confirmat această analiză și acum un an și jumătate, pe data 31 martie 2011, Italia a fost condamnată pentru că nu a luat destule măsuri pentru a se asigura că toate instalațiile uh, din Italia, cam 80 de uzine, inclusiv Ilva din Taranto, respectă normele. După cum știți, astăzi Ilva este examinată de autoritățile din Italia pentru că a emis substanțe poluante. Pe 5 octombrie, procuratura de, la tribunal, de pe lângă tribunalul din Taranto a decretat, și acum citez, că Eh, închiderea a diverselor părți ale uzinei ca măsură necesară a eliminării emisiilor eh, poluante, am încheiat citatul, se impune și că trebuie ca această procedură să aibă loc în termen de 5 zile sau până în data de 11 octombrie, mai precis. Situația, sigur că e în continuă evoluție. Ieri ILVA a prezentat o propunere uh, pentru a respecta această decizie. Acum autoritățile italiene trebuie să decidă ce urmare să dea uh, dispozițiilor procuraturii uh, italiene. În ce privește activitatea mea în calitate de comisar pentru industrie uh, în această chestiune, acum mai puțin de o lună, uh, la invitația președintelui regiunii, domnul Vendola, am participat la un summit interinstituțional la Bari cu ministrul de mediu al Italiei, domnul Clini, cu subsecretarul sau vicesecretarul pentru dezvoltare economică a uh, guvernului italian Vincente și cu uh, președintele regiunii domnul Vendola, cu autoritățile locale, cu reprezentanții uzinei respective și reprezentanții sindicatelor și toți participanții au încercat să ajungă la o soluție comună care să protejeze uh, sănătatea cetățenilor și să păstreze și locurile de muncă. Acum, care e poziția Comisiei Europene în cazul ILVA? Aici sunt trei linii principale de acțiune la nivel european. Odată monitorizarea, Comisia urmărește de aproape evoluția uh, problemei și în luna martie acestui an am pornit o anchetă prin sistemul informatic Pilot care permite statelor membre să informeze Comisia în legătură cu aplicarea normelor comunitare. Și astfel s-a confirmat că uzina de la Taranto are autorizație aia conformă cu normele europene. Totuși au fost relevate anumite carențe în controlele efectuate în interiorul fabricii, mai ales în ce privește emisiile. Acum, a doua direcție de acțiune a Comisiei. Verificarea respectării parametrilor europene, a parametrilor europene de calitate a aerului, conform directivei ad hoc într-adevăr, până în data de 30 septembrie 2012, Italia avea obligația să informeze Comisia în legătură cu concentrațiile de substanțe polante benzen, CO2, NO2 și așa mai departe, relevate în cursul anului 2011. Și imediat ce vom avea la dispoziție aceste date, Comisia va verifica dacă acestea sunt compatibile cu standardele de mediu, uh, așa cum sunt ele definite în directivă. A treia direcție, punerea în aplicare directivei pe prevenirea și controlul integrat al polorii. În februarie acestui an, Comisia a adoptat decizia prin care se stabilește în conformitate cu directiva, care sunt cele mai bune tehnologii avute la dispoziție pentru emisiile din sectorul siderurgic. În acest moment, criteriile în cauză sunt utilizate de către autoritățile italiene pentru a aduce la zi permisul de funcționare a uzinei de la Taranto, așa numita autorizare integrată de mediu. Eliberarea autorizației autorizații aduse la zi e prevăzută pentru data de 18 octombrie și acesta va fi rezultatul unei, uh, unui acord între guvern, uzină și autoritățile locale. Mm, acordul acesta, sigur, uh, e condiționat de angajamentul din partea ILVA să reducă emisiile nocive și să introducă ameliorările necesare pentru a se conforma celor mai bune uh, tehnologii disponibile, așa cum au fost ele definite în 2012. Asta, sigur, înaintea obligației comunitare de a le primi până în 2016, astfel reducând semnificativ nivelurile de poluare. Până în 25 octombrie, pe baza anchetei deja demarate, Italia va trebui să furnizeze Comisiei o, un răspuns în legătură cu măsurile luate și inclusiv o copie a autorizației integrate de mediu aduse la zi. Eh, asta este situația actuală în ce privește aspectele strict legate de mediu cu chestiunea ILVA, pe care noi lucrăm în strânsă colaborare cu comisarul responsabil, și anume domnul Potoșnic. Apoi, sigur că chestiunea este și mai amplă. E vorba de competitivitatea întregului sector. Știți, trece printr-un moment foarte dificil, pentru că a scăzut foarte mult cererea în întreaga Europa și a crescut costul uh, la energie și uh, a crescut presiunea din partea concurenței externe. Acum, ce face Comisia în acest sens? În ce privește competitivitatea sectorului oțelului? În în, împreună cu comisarul Andor am înființat un grup de lucru, lucru dedicat oțelului pentru a identifica măsurile necesare pentru a garanta competitivitatea acestui sector. La el participă uh, uzinele siderurgice cele mai importante în Europa, ArcelorMittal și așa mai departe, și uh, sindicatele, actorii sociali, toate sindicatele din sector din Europa. Parlamentul European e parte la aceste reuniuni ca observator cu participarea președintului Comisiei pentru Industrie, doamna Amalia Sartorie, președintele Comisiei pentru Afaceri Sociale, doamna Pervanș Berez, de asemenea. În plus, am cerut și am obținut ca și Consiliul să pună pe ordinea de zi a reuniunii de mâine de la Luxemburg tema crizei sectorului oțelului. Așadar, astfel vom avea posibilitatea să discutăm în general uh, situația oțelului și eu voi expune colegilor mei din Consiliul de Competitivitate ce anume facem noi, mai ales în ce privește politica industrială. Obiectivul este cel de a prezenta colegiului comisarilor un plan de acțiune pentru sectorul oțelului. Asta până în iunie 2013. Și acum, întorcându-ne la cazul Ilva, noi avem încredere în ceea ce fac autoritățile italiene, avem încredere de plină, încredere confirmată de o lungă convorbire te telefonică pe care am avut-o ieri cu domnul ministru Clini, ministrul de mediu al Republicii Italiene, care mi-a confirmat dorința și voința Italiei de a respecta și de a aplica toate normele comunitare că a, deja de astăzi se reunește Consiliul de Ministri și va demara procedura pentru aplicarea tuturor normelor comunitare și pentru acordarea aia. Din punctul nostru de vedere, pentru moment nu cred că putem deschide nicio măsură de infracțiune sau încălcare în contra Italiei în ce privește Ilva. Totuși, noi sigur vom monitoriza în continuare situația în ce privește eh, situația mediului, aerul în zona Taranto și problema ocupării, desigur, care este de asemenea foarte importantă. Eu, acestea fiind spuse, rămân la dispoziția noastră dacă aveți întrebări și sunt la dispoziția Parlamentului eh, și a tuturor comisiilor competente cu informații în legătură cu politica noastră pentru sectorul oțelului și de asemenea vă comunic faptul că în cursul zilei de mâine, Comisia Europeană va adopta un document privitor la politica industrială, document care uh, între diversele inițiative la care se referă, cuprinde și acțiuni în favoarea sectorului oțelului. Credem că este un sector fundamental pentru acest mozaic al reindustrializării viitoare a Uniunii Europene în asta sigur cu respectarea normelor de mediu și a obiectivelor 2020. Mulțumesc și mulțumesc din nou uh, doamnei președinte pentru invitație și rămân la dispoziția noastră. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, și acum deschidem dezbaterea. A cerut cuvântul domnul Iar. Entschuldigung, ich hatte mich noch nicht gemeldet tot. Nu, mă scuzați, încă n-am cerut cuvântul. Uh, ulterior, eventual, da. Bine, atunci domnul Rivelini. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc domnului Taiani pentru cele două argumente pe care le-a prezentat astăzi, cele două subiecte pe care le-a prezentat și cred că în Italia toată lumea este foarte atentă la acest caz, dar și toată lumea în Europa. În ce privește competitivitatea sectorului, noi așteptăm reuniunea despre care ne-ați vorbit uh, dumneavoastră, domnule comisar. Asta și pentru că în delegația pentru China am discutat uh, de mai multe ori uh, problema aceasta concurenței în domeniul oțelului, produs esențial, ba chiar fundamental. Deci, așteptăm cu interes rezultatul acestei reuniuni pentru a putea avea eventual o nouă discuție cu colegii noștri din China. Pe chestiunea Ilva, noi cre- eu cred că trebuie să evaluăm foarte atent ceea ce s-a întâmplat, domnule comisar. Asta deoarece, după cum deja a și spus procuratura, lipsa de investiții e cea care a cauzat dezastrul de la Taranto. Eu aș vrea să reamintesc colegilor faptul că statul e cel care a produs oțel la Taranto cât și la Banioli, pentru că era o întreprindere de stat. Și acest produs uh, Bine, eu în luna iunie am vizitat o uzină lângă Bergamo, deci oțelul se produce și în nordul Italiei din totdeauna și în mod corect, uh, fără poluarea mediului și fără subminarea sănătății uh, angajaților. Statul italian a produs la Bagnoli și la Taranto oțel ucigându-și proprii angajați pe muncitori. Și ăsta este un fapt cert și uh, poluând și mediul înconjurător. Apoi, statul a cedat aproape pe gratis uh, întreprinderea uh, către niște întreprinzători privat fără a se asigura că se vor efectua investițiile pentru a uh, nu fi afectată sănătatea oamenilor și uh, a mediului. Și eu, ca cetățean european, uh, mă întreb ce diferență este între această uh, tragedie cu cea din Seveso, atunci când elvețienii au vrut să uh, își mute producția puțin mai la sud ca să evite probleme. Și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Sau în India ce s-a întâmplat atunci când s-au produs uh, tra- tragediile de care ne reamintim cu toții. Statul italian e cel care trebuie să intervină și trebuie să intervină cât mai rapid posibil pentru a ameliora calitatea mediului și pentru a asigura Uh, un, uh, locuri de muncă pentru oameni și pentru a evita să continue această rușine și această nedreptate. Și, deci eu mă aștept, și spun asta ca parlamentar din partea Italiei, mă aștept ca Europa să intervină în uh, mod cât mai oportun, dar și cât mai dur posibil, amendând Italia, amendând Italia care este cea responsabilă pentru cele întâmplate și verificând de ce anume în nordul Italiei din totdeauna s-a putut produce oțel fără a se polua mediul și a ucide oamenii. În schimb, uh, lucrurile astea s-au întâmplat în sud, la Taranto și la Banioli. Și, în ultimul rând, în așteptarea răspunsului dumneavoastră, vă mai spun și solicit și deja am cerut asta și în scris uh, către dumneavoastră și către uh, CEDO, și către Curtea de Justiție a Luxemburg să putem pentru acei angajați afectați ca deci între timp să, uh, activăm fondul de ajustare la globalizare cu 500 de milioane de euro, știm că este un fond european, anul trecut acest fond european a fost activat în Italia în șapte cazuri, din care doar unul a fost aprobat, acesta ar putea fi un caz, nu știu, e doar o propunere a mea, dar uh, sper că putem să activăm fondul în acest mod. Însă, și cu asta închei, domnule comisar Tajani și doamne președinte Mazzoni, noi aici în Europa discutăm uh, despre drepturile omului ale cetățenilor din întreaga lume, din India, China, Africa. Și e pe drept cuvânt. Bine că facem așa și trebuie să facem și trebuie să ne luptăm pentru drepturile o, o, tuturor oamenilor. Dar trebuie să ne luptăm și pentru drepturile muncitorilor din sudul Italiei, care sunt proprii mei alegători. Oare n-ar trebui să pot eu discuta despre drepturile omului, eh, drepturile propriilor mei alegători? Eh, există un proverb italian foarte actual că cine eh, își face ordine la el acasă, poate să facă ordine și pentru toată lumea, în, în, pe stradă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Danone. Mulțumesc, uh, doamnă comisar. domnule, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. În acest caz, Ilva mă întreb dacă nu cumva constituie doar vârful icebergului și mă întreb oare cum o chestiune atât de importantă care a apărut în toate ziarele și la televiziunile italiene, dar și din întreaga Europa, a fost adusă la lumina zilei, ca să spun așa, doar datorită magistraturii. Deci mă întreb dacă controlele efectuate într-un stat membru, anume în Italia, în acest caz, în legătură cu respectarea normelor de mediu, sunt suficiente și mă întreb dacă există și uh, mă mai întreb și poate și Comisia Europeană ar trebui să adopte un sistem mai bun ca aceste legi de protecție a mediului și de protecția sănătății să fie respectate printr-o monitorizare eventual periodică cu inspecții în uh, statele membre sau o intervenție mai precisă uh, și mai atentă. Și eu cred că e o lecție importantă pentru noi și ne învață că aceste controle nu există și dacă există, nu funcționează. Iată câte cazuri similare cu Ilva există în Italia pe care poate încă nici nu le cunoaștem și în toată Uniunea Europeană de altfel. Noi trebuie să protejăm mediul și mai ales sănătatea cetățenilor europeni. Sigur, sunt și alte cazuri, sunt și alte oțelării, ă, asta și în Europa, și în Italia, Astăzi, de exemplu, uh, unele întreprinderi pot arde tot felul de deșeuri care apoi ajung în ciment, ciment cu care sunt construite case. Sunt uh, sute de incineratoare. Gândiți-vă, domnule comisar, că cu Asociația Medici pentru Mediu, mm, noi am făcut o campanie care vorbește de laptele matern, aici uh, specific, că, da, mă rog, lapte matern. Sigur, nu lapte din cutie, pentru că știu că și cu, poate, sau, poate nu s-a înțeles bine cu altă ocazie, deci lapte matern contaminat de dioxină. În Italia sunt zeci de cazuri în care, ca urmare a analiza a laptelui matern, s-a descoperit că există urme de dioxină în ceea ce a trebuit să fie primul aliment al uh, ființei umane, al uh, nou-născuților. Deci și în acest caz, am că acum se știe ce se întâmplă, trebuie ca Europa, Italia, noi toți, să începem să uh, ne gândim la un sistem de monitorizare, de exemplu pentru laptele matern. Deoarece eu am impresia că sunt zeci, ba chiar poate sute de cazuri ILVA care încă sunt necunoscute. Deci, repet, datorită magistraturii am aflat noi de acest caz. Acum, oare ce va face Comisia Europeană ca să uh, poată să-și dea seama dacă sunt alte cazuri. Și asta le demonstrează laptele matern contaminat cu dioxina în, în Italia și în Europa. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum domnul Iar. Ja, Frau Vorsitzender, Kommissar, vielen Dank. Äh, Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, citind uh, petiția, am putea spune că suntem puțin împărțiți pentru că, într-adevăr, s-au înregistrat încălcări grave ale protecției mediului. Comisia a reacționat, a cerut Italiei să respecte legislația privind mediul și apoi a avut loc chiar o acțiune în justiție în fața curții europene. Asta este vestea bună, partea bună. Însă, dincolo de asta, ar trebui să asistăm la o atitudine consecventă a uh, Comisiei. În același timp, ea nu poate să plece de la premiza că orice întreprindere o să încalce uh, legislația de mediu. Din potrivă, trebuie să plece de la premiza că legislația europeană este respectată și să vadă cazurile în care acest lucru nu se realizează. În cazul de față s-au înregistrat încălcări deosebit de grave, produse toxice care uh, se regăsesc în aer. Noi suntem reprezentanții cetățenilor europeni, dacă sănătatea lor are de suferit, atunci avem nevoie de o procedură accelerată. Și am impresia că uh, întreprinderile încearcă, companiile încearcă să uh, câștige timp, să tragă de timp uh, și să încetinească procesul uh, din justiție. Mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă nici n-ar exista Uniunea Europeană. Lucrurile ar dura și mai mult. În orice caz, eu cred că trebuie să accelerăm procedura atunci când încălcările legislației conduc la probleme de sănătate deosebite grave. Nu avem de-a face cu o problemă tehnică aici sau o problemă de tehnologie. Uh, nu avem de a face cu un singur producător, ci din potrivă, cu mai mulți. Însă sunt cumva împărțit, pentru că nu știu cum am putea să accelerăm procedura, să o facem mai rapidă în interesul petiționarilor și al oamenilor care au de suferit. L'onorevole Sartori. Mulțumesc, doamna Sartori. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc, domnului comisar, pentru prezență și pentru această dezbatere de de la Comisia noastră pe o temă care de acum, pe drept cuvânt, dată fiind situația, devine o temă centrală a dezbaterii de azi din Uniunea Europeană și în strânsă legătură cu criza economică, cu cele cu măsurile care se iau pentru a ieși din criză și eu, în cursul dimineții, în, la reuniunea coordonatorilor de la Comisia pentru Industrie, pot să vă spun că am discutat și am evaluat uh, prezentarea unei întrebări pentru a putea avea o dezbatere în plen pe tema industriei oțelului, a industriei siderurgice. de dezbaterea de la comisia noastră, însă nu ne-a permis să putem pune acest punct pe ordinea de zi a următoarei plenare. Însă, toți membrii grupului care au fost de față și toți coordonatorii au fost de acord uh, ca în sesiunea din noiembrie să avem o discuție pe această temă prezentată de Comisia pentru Industrie. Asta pentru a spune că de acum, pe drept cuvânt, atenția pe tema asta prezentată de comisie, dar așa cum poate vedea tuturor, e atenția uh, îndreptată pe asupra întregii industrie europene, cum să apărăm această industrie, și e o temă care privește atât piața internă și capacitatea pe care avem noi în statele Uniunii de a de a ameliora capacitatea industrială, dar e o temă care privește și politicile din statele membre și în Uniunea Europeană în legătură cu uh, terțele piețe. Deci sunt două chestiuni esențiale. Unul, ce facem în interiorul Uniunii Europene ca să salvgardăm, să apărăm, să relansăm industria și a doua temă, uh, ce se întâmplă în legătură cu celelalte țări și care sunt relațiile noastre cu celelalte țări de pe glob ca să vedem cum putem avea o concurență corectă față de acele țări. Sigur că ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, iată avem această petiție care ne arată faptul că odată cu această chestiune apar și alte teme. Deci dacă vorbim de industria europeană, vedem cazuri ca cel din Taranto, unde se pun două probleme. Un, una de a salvgarda industria noastră, de a ne păstra locurile de muncă și creșterea economică și, pe de altă parte, și o temă la fel de importantă, ba chiar mai importantă, așa cum permite aplicarea normelor existente să apărăm sănătatea cetățenilor europeni. Deci astea cred că sunt cele două teme principale pe care le avem astăzi pe masă. Și sigur, după cum au spus deja mulți colegi în cursul dezbaterii, probabil că ambele teme, cred eu, trebuie văzute în context național și în context european. Pentru că nu putem avea nici în acest domeniu politici diferite de la stat la stat. Deci trebuie să avem garanția că aceste uzine uh, din întreaga Europa respectă normele în vigoare și uh, garantează protecția sănătății angajaților și protecția cetățenilor în general care uh, locuiesc în vecinătatea acestor uzine. Și pe de altă parte, să existe și o politică de apărare totală a locurilor de muncă, a ocupării și a redresării economice. Asta este marea miză și marea provocare. Și e o provocare majoră pe care trebuie să o înfruntăm, desigur, împreună și este o mare misiune care, pe care o avem până la urmă și noi. Comisia, dar și Parlamentul, care trebuie să fie foarte atent uh, în a monitoriza ce se întâmplă. Și cred că discuția de această dimineață e un semn al importanței acestei teme și a atenției pe care noi trebuie să o acordăm acestor două teme care, de care trebuie să ne ocupăm împreună în întreaga Europa. Sigur, apoi putem să ne gândim și să spunem că toate produsele care sunt importate în Europa trebuie să fie uh, realizate cu respectarea normelor europene. Și eu știu că ăsta e un punct sensibil, dar după cum am făcut și în alte sectoare, e clar că și în restul lumii ceilalți pot face teoretic ce vor, dar noi putem să spunem că produsele care sunt importate și comercializate pe teritoriul european trebuie să fie realizate și produse cu respectarea normelor europene. Mulțumesc. Grazie, președinte Săr. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum domnul Buștinaru. Grazie senora președinte, grazie al comisariu Tajani pentru la sua contribuție. Mulțumesc, doamnă Președinte, mulțumesc și domnului Comisar Tajani pentru contribuția și participarea uh, la ședința noastră și voi vorbi în română acum. Discutăm astăzi noi siamo fratelli. Da, că suntem frați latini. Discutăm astăzi o temă dramatică. E o temă dramatică și în egală măsură un blam la adresa Comisiei Europene și a unui stat membru, și nu doar al Italiei. Este un blam pentru că a fost posibilă încălcarea unor documente europene, unor standarde, directive europene, în mod sistematic și persistent în iluzia că se vor rezolva cumva. Este în egală măsură o, un moment dramatic pentru că discutăm de o soluție la un caz grav de poluare în mijlocul unei crize de o asemenea magnitudine care arată cât de multe milioane de cetățeni europeni pierd locurile de muncă, și n-au speranța de a dobândi alte locuri de muncă, iar resursele publice pentru a-i ajuta sunt din ce în ce mai mici. În egală măsură, cazul Ilva confirmă, dacă mai era necesar, moartea unei alte iluzii. S-a predicat sistematic statul este totdeauna vinovat, se, privatizarea și actorul privat salvează miraculos totul, ori cazul Ilva confirmă că trecerea de la public la privat, din sectorul public în sectorul privat, nu a însemnat și ameliorarea performanțelor în ce privește respectarea mediului și acest lucru se întâmplă nu doar în Italia. Imaginați-vă la ce magnitudine s-a întâmplat acest fenomen în țări ca România, unde procesul de dezindustrializare prin așa zisa privatizare a condus la uh, închiderea și lichidarea unor întregi sectoare industriale. Nu mai puțin grav este faptul că astăzi, cu cazul Ilva, dar și cu altele, constatăm lipsa unei strategii industriale autentice a Uniunii Europene ca actor economic global, pentru că au existat strategii naționale, adesea în concurență, dar nu există o strategie europeană care să permită Salvarea unor sectoare industriale europene și mă bucur să aud astăzi, domnule comisar Tajani, că în sfârșit Comisia Europeană a hotărât să elaboreze această strategie. Și vreau să vă rog și vreau să cred că se va întâmpla acest lucru. Această strategie să fie comprehensivă, să se uite la harta întregii Uniuni Europene, a celor 27, dacă nu 28 de state membre, pentru că există sectoare industriale, există sector siderurgic în multe alte locuri și el este afectat la fel de sever, chiar dacă aspectele de poluare nu sunt la fel de grave sau nu neapărat la fel de grave. Și mai vă adresez o invitație, domnule comisar, înainte de a uh, încheia. Vreau să cred și vreau să cer Comisiei Europene că și importatorii europeni de oțel vor fi prinși în această strategie cu drepturi, dar și cu obligații. Pentru că importatorii europeni sunt și ei cetățeni și persoane juridice europene care ar trebui să aibă drepturi și obligații egale în fața interesului Uniunii Europene de a-și prezerva un sector industrial. Dacă nu, vom ceda numele unui anume sector, a unui lobby industrial sau comercial în detrimentul altuia. Pentru că cei care importă oțelul din China, între altele, sunt, vă asigur și dumneavoastră știți mult mai bine ca mine, cei mai mulți mari actori europeni. Legea europeană trebuie să fie egală și tratamentul european trebuie să fie egal pentru cele două componente dacă vrem să discutăm despre o industrie a oțelului încă în viață în Europa. Dacă nu, vom discuta post-mortem și ar fi încă o tragedie în istoria industrială a Europei. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, onorevole Så vil jeg også tale dansk. <laughs> Selvom dansk ikke er et beslægtet sprog med... Da, mulțumesc foarte mult. Vedem că este o problemă care nu este legată nici de cazul uh, Italiei, nici de cazul uh, României. Mă bucur să-l văd pe domnul comisar în fața noastră și îi mulțumesc pentru prezentarea sa. Sectorul uh, oțelului se confruntă cu dificultăți în toate țările. În circumscripția mea, în Danemarca, au existat producători de oțel și sectorul a fost afectat de probleme economice, de șomaj, știți foarte bine, de unde presiunea de a accepta uneori niște mm, obiective de mediu mai puțin exigente, având în vedere situația economică. Până la urmă, însă, în Danemarca, mm, unitățile respective au ajuns să fie închise. Pentru că nu protejăm în niciun fel industria dacă încercăm să o protejăm împotriva sau să, să, o, să o protejăm împotriva cerințelor de mediu. Acestea trebuie să fie respectate la cele mai înalte standarde. Problema poluării este deosebit de gravă în sectorul oțelului. Vedem asta și în petiția de față și în altele. Deci nu e benefic pentru nimeni dacă se slăbește legislația de mediu. Din potrivă, creăm probleme suplimentare și împingem aceste probleme către viitor. Lobiștii care uh, vin în Parlament încearcă să ne convingă să slăbim standardele de mediu. Însă, o astfel de strategie ar împiedica industria ă, oțelului să rămână competitivă pentru viitor. Va avea de pierdut în fața altor industrii mai progresiste. Vă mulțumesc pentru angajamentul pe care l-ați ă, afirmat um, de a menține standardele de mediu în industria oțelului. nu, nu trebuie să încurajăm acest sector în detrimentul sănătății oamenilor și în detrimentul mediului. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, onorevole Ocan. Mulțumim, doamna Ocan. doamna Matera. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președintă. Eu nu doresc să repet ceea ce deja au spus colegii mei, colegii din Italia, dar și cei care reprezintă alte state membre ale Uniunii Europene. Deci, eu doresc să uh, fiu doar o voce care se alătură celei a celorlalți colegi și vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici astăzi, mulțumesc și domnului comisar Tajani care a hotărât să vină astăzi alături de noi ca să putem să uh, vorbim de această temă a marii industrii uh, de care se ocupă dintotdeauna Uniunea Europeană, dar mai ales acum în acest moment dificil din punct de vedere economic pentru toate statele membre și nu doar pentru ele. Deci e adevărat că Uniunea Europeană e interesată și de teme sensibile, cum ar fi protecția mediului, uh, temele sociale și atunci uh, doresc și eu să mă alătur colegilor care au uh, luat cuvânt aici pentru a sublinia faptul că Uniunea Europeană trebuie să acționeze foarte rapid ca să ajute pe cetățenii noștri aflați cel mai, eh, în dificultate pentru că strategia Europa 2020, dar mai ales în bugetul pentru 2013 pe care l-am adoptat uh, acum în uh, Comisia de bugete al Parlamentului European, s-a vorbit doar de creștere, competitivitate și e bine că în acest moment să se vorbească despre creștere și competitivitate, e corect. Dar uh, nu trebuie să dăm uitării pe cei care, din păcate, vor fi afectați și vor rămâne în urmă. Și noi nu dorim să lăsăm pe nimeni în urmă. Să ne gândim și să ne reamintim de muncitorii de la Ilva, din Taranto și să dăm un semnal că suntem alături de ei. Domnul uh, Rivelini uh, a reamintit aici fondul de ajustare la globalizare. Eu, timp de doi ani și jumătate, m-am ocupat de această temă ca raportoare și aș dori să uh, cerem activarea acestui fond pentru a veni în sprijinul unor cetățeni europeni. Astăzi se vorbește despre Ilva din Taranto, dar mâine ar putea veni momentul unei alte Ilva care există, de exemplu, în România sau în Danemarca. Deci astăzi vorbim despre acest caz italian, dar mâine va putea veni rândul unei uzine din România și din toată Europa. Mulțumesc. Grazie, onorevole Matera. Mulțumesc, doamnă Matera. Domnul Iar. Ja, Frau Vorsitzende. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a completa ceea ce au spus colegii, aș vrea să propun să menținem deschisă această petiție și, cum a fost spus mai devreme, avem de-a face cu o petiție care privește un punct uh, foarte concret, dar care merge dincolo de acest aspect concret. Cred că trebuie să vorbim despre această petiție și în plenul Parlamentului prin intermediul unei rezoluții. Cred că merită să facem asta. Sigur că fiecare are părerea lui aici. Este un uh, aspect deosebit de important. Având în vedere semnificația acestei teme, eu cred că nu este suficient să uh, menținem petiția deschisă, ci vă invit să discutăm despre această problematică în plenară prin intermediul unei rezoluții. Uh, vicepreședinte. Mulțumesc, domnul Borghezi, și apoi uh, în încheiere domnului comisar dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc și eu, uh, precum colegii mei, uh, președinției și domnului comisar Taiani, doresc să mulțumesc și uh, domnului Cosimo Fracasso, care din 2007, iată, luptă și s-a adresat Europei că poate ar fi fost uh, mai bine să se fi adresat în primul rând uh, procuraturii locale, care doar în 2012 și-au dat seama că unii mureau de cancer, din păcate, în acea regiune. Și poate că to- toți ar putea fi interesați de o întrebare pe care trebuie să ne o punem toți, și anume, cum se face că actualii proprietari ai ILVA au acceptat să achiziționeze de la stat e, această problemă imensă, cu probleme gigantice de respectarea normelor europene. Și e clar, pentru că ei știau cum merg lucrurile în Italia și mai ales în sudul Italiei, unde e, există o regulă și anume că să se mențină în viața uh, uh, uzine neproductive care nu pot respecta normele din țările civilizate în ce privește drepturile uh, muncitorilor, angajaților, dar și ale tuturor locuitorilor din acele zone și de deci se mențin în viață aceste uzine, în schimbul uh, oferirii unor garanții că se vor menține locurile de muncă, pacea socială și așa mai departe. Deci este o întreagă politică. Nu e vorba doar de responsabilitatea denunțată de domnul Rivelini al statului, a statului care trebuie să apere sănătatea cetățenilor, dar e o întreagă politică industrială, că astăzi toate aceste uh, întreprinderi vechite, neproduc- neproductive, pentru care se va cheltui o grămadă de bani în mod absurd, sunt o ghiulea agresată de piciorul dezvoltării industriale a Europei. Așadar, eu, în mod foarte uh, modest, suger, sugerez domnului președinte Tajani să ține cont de acest aspect atunci când el va uh, își va expune foarte bine argumentele în reuniunile europene, ducând bătălia competitivității unde eu sunt uh, convins că și recunosc faptul că doamna Sartori are uh, luări de poziție inteligente și uh, competente. Nu trebuie să menținem aceste sarcofage neproductive, trebuie să le închidem și pentru aceste zone care nu sunt suficient industrializate, și dotate să căutăm alte uh, modele de dezvoltare dacă dorim să lucrăm în interesul cetățenilor europeni, începând cu acei cetățeni ai Sudului, ca domnul Cosimo Fracasso, care s-au săturat ca uh, politicienii să-și bată joc de ei. Mulțumesc, domnule Borghezio, mulțumim tuturor și acum are din nou cuvântul domnul vicepreședinte Tajani. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc pentru că ați dorit să uh, organizați această dezbatere pe o temă atât de importantă în uh, cadrul și în activitatea comisiei dumneavoastră, din care am făcut și eu parte din 94 până 99. Deci sunt foarte fericit să mă aflu astăzi aici, să mă reîntorc aici și în calitate de comisar, pentru că comisia e cea mai apropiată de cetățeni, pentru că primește direct, fără a trece prin niciun filtru, Eh, semnalele de la cetățeni, preocupările cetățenilor Uniunii Europene. Eu aș porni de la observațiile făcute de doamna Sartori, de domnul Iar, de domnul Boștinaru și de domnul Borghezio, care în luările lor de cuvânt au pus problema generală, adică raportul dintre politica industrială și politica de mediu. Eu sunt absolut convins și am spus acest lucru și în cursul audierii mele, în calitate de candidat la postul de comisar pentru industrie, că e o căsătorie care poate fi organizată, cea dintre politica de mediu și politica industrială. Poate că va fi o căsătorie din interes, am spus uh, la acea dată, da, adesea un, și uh, căsătorile de, din interes uh, uh, au mai mult succes decât cele din dragoste. Deci, documentul pe care Comisia Europeană îl va adopta mâine pentru noua politică industrială se bazează tocmai pe de această presupoziție, pentru că obiectivul meu este cel bine, în calitate de vicepreședinte și al acestei Comisii Europene, ca până la sfârșitul cincinalului să lansăm un mesaj foarte clar, și anume că Europa se reindustrializează, dar se reindustrializează în mod diferit decât s-a întâmplat în trecut. Industria la care ne gândim noi astăzi nu mai e industria din 1980, uh, nu mai e nici cea din anii 90, ci trebuie să fie o industrie de calitate, Trebuie să fie o industrie care să se bazeze pe economia ecologică, pe sistemele eco, compatibile, iar documentul strategic pe care îl vom adopta mâine, tocmai în această direcție merge. Și obiectivul pe care ne-l stabilim e cel să avem din nou o industrie în ansamblu său uh, care să contribuie la 20% din uh, PIB. Asta știți că sum, suntem sub 7, uh, suntem ca la 16,6% și am dori ca la, la uh, obiectivele sau mă rog, cei 3 de 20 din uh, strategia 2020 să se pună la 4 la 20, și anume re, cel legat de reindustrializarea uh, Uniunii Europene. Și pe scurt vă spun, uh, vă înfățișez temele pe care mizăm noi. Bun, nu vă distribuim încă textul, dar uh, pentru corectitudine, pentru că textul încă nu a fost adoptat, va fi adoptat probabil mâine, dar vă spun uh, pe ce anume vrem noi să lucrăm. Deci pe anumite criterii, mai ales orizontale, astfel încât să există o strategie generală de politici industriale bazată pe uh, câteva axe, linii directoare, vă gândesc la accesul la credit, e o temă fundamentală pentru întreprinderi, Uh, bazată pe uh, dezvoltarea pieței interne și pe inovații și pe cercetare, care sunt instrumentele fundamentale ca noi să fim competitivi. Inovare și cercetare din ce în ce mai mult aplicate în politica industrială. Și uh, mizând pe niște teme fundamentale care au efecte pe, asupra întregului sector al industriei noastre, de fabricație și nu. Mă gândesc la economia verde, mă gândesc la acele key enabling technologies, mă gândesc la sectorul spațial sau la sectorul construcțiilor eco-compatibile. Deci, iată, și aici un mod nou de a privi lucrurile și nu e o întâmplare că această comunicare e rodul la 2 ani și jumătate de muncă. După cum știți, noi am uh, prezentat la începutul uh, Comisiei Barozo 2 un document asupra politicii industriale, unul privitor la politica de inovare și acum câteva luni am organizat cu participarea și a Parlamentului European un eveniment uh, dedicat celei de-a treia revoluții industriale cu prezența lui Jeremy Rifkin. Deci, ca să fie o politică industrială într-adevăr verde, uh, dar care să permită și sectorului autovehiculelor și nu mă gândesc doar la autovehicule electrice, la dezvoltarea infrastructurilor legate de uh, transportul pe cale ferată. Mă gândesc și la strategia pentru sectorul naval cu uh, vase din ce în ce mai ecologice și mai, care să polueze din ce în ce mai puțin. Vom indica statelor membre în modul în care credem noi că se pot utiliza mai bine fondurile europene pentru a dispune de acest tip de politici și pentru a ajunge uh, să îndeplinim aceste obiective. Sigur, dezvoltarea pieței interne este de asemenea fundamentală. Și ieri Consiliul a adoptat definitiv un text adoptat de Parlamentul European la propunerea mea în ce privește standardizarea, și anume primul act legislativ al uh, Internal Market Act, legii pieței interne 1, privitor tocmai la politica industrială. Și în acest context mai larg al unei politici industriale care va trebui să țină cont și de protecția mediului, uh, Asta și pentru că costul energiei este foarte important și vom continua să fim activi atât în ce privește uh, economia de energie, care nu trebuie subevaluată. Vorbesc aici de sectorul de construcții, construcțiile ecocompatibile, cât și pentru energiile regenerabile. Apoi, sigur, e întreaga problemă legată și de materiile prime, spun asta pentru cei care sunt mai sensibili nu doar la politica industrială, ci și la politica de mediu, spun că uh, va uh, demara Innovation Partnership-ul pentru reciclarea, substituirea, extragerea materiilor prime. Deci și această temă a materiilor prime face parte din strategie. Nu e lăsat deoparte niciun sector, pentru că vorbim de o strategie, de o viziune globală a politicii industriale, rod a doi ani și jumătate de muncă, repet, și aș dori să las uh, moștenirea activității mele din comisie, după cum a spus și președintele Barroso, de altfel în, sector, în discursul privitor la starea Uniunii, spunând că politica industrială e fundamentală pentru a ieși din criză și a crea ocupare. Și în cadrul acestei politici industriale se află și politica, uh, uh, politica siderurgică. Comisia Europeană trebuie să impună respectarea regulilor. Regulile deja există, ci sunt destul de severe, după cum am reamintit în cuvântul introductiv și a spus foarte corect și doamna președinte Mazzoni, Comisia Europeană, inclusiv pentru cazul ca cel pe care îl discutăm astăzi, a intervenit. Și a existat o procedură de infracție, s-a deschis o procedură de încălcare, apoi a existat și o sentință a curții. Deci, Comisia își îndeplinește activitatea de supraveghere, însă nu dispune de instrumente polițienești. Și sunt uh, multe statele membre care trebuie și ele să joace rolul. Și uh, asta e valabil și pentru contrafacere, pentru protecția pieței interne. Noi putem să tot elaborăm norme foarte bune și să avem o supraveghere generală, că avem dispozitivul EU Pilot ca să verificăm că directiva uh, se este corect pusă în aplicare directiva PCIP, asta spun domnului Rivelini, uh, care tocmai dorește să plece, dar uh, domnia sa ne-a adresat o întrebare împreună cu domnul Silvestri, Baldassare, cu doamna Matera, uh, dacă încă nu i-a sosit, va, îi va sosi imediat răspunsul acolo uh, îi dăm un răspuns concret în legătură cu ceea ce trebuie să facă Italia, de să garanteze corecta și plină aplicarea normelor europene pe teritoriul italian, inclusiv uh, directiva din 2008 cu uh, prevenția poluării. Deci noi avem instrumente de control și de verificare. Și v-am citit pe scurt textul răspunsului. Dacă încă nu v-a parvenit, vă, vă veți primi în scurt timp. Colegul meu Potocnic eh, a spus asta răspunzând eh, solicitării domnilor voastre. Tot în ce privește angajamentele guvernului italian, răspund eh, acum domnului Iar. Chiar astăzi, guvernul examinează modul în care să simplifice acordarea de autorizare integrată de mediu. E adevărat că procedura e prea complicată și simplificarea e reacția pentru a uh, avea mai multă celeritate. Deci sunt de acord cu cele spuse de asta, dar repet, ieri am avut o convorbire de, îndelungată cu ministrul de mediu din Italia, care mi-a confirmat această poziție. Uh, domnul Boștinaru acum, a pus nu doar problema politicii industriale în ansamblu său, ceea ce este o temă care cred eu că a constituit și miezul spuselor doamnei Sartori. Deci uh, o, o situație de egalitate pentru toți și controlul oțelului importat. Astăzi, până la 31 decembrie, importatorii trebuie să notifice propriile state membre în legătură cu ce cantitate de oțel se importă din țările terțe. Asta pe baza unui regulament al Comisiei care va expira la 31 decembrie și încă nu s-a hotărât renoirea. Eu personal sunt în favoarea unei astfel de măsuri și cred că Parlamentul, dar sigur competența e a domnului comisar de Hucht, care astăzi se exprimă pe această temă și în această direcție și dacă doamna președintă Mazzoni la finalul dezbaterii noastre va dori să trimită Comisiei Europene un rezumat exprimând poziția Comisiei de Petiții pe tema asta. Uh, va putea să o facă doamna Sartori, de exemplu, și cred că va, uh, se va bucura de o evaluare și de un studiu foarte atent. În ce privește o altă întrebare care mi-a fost adresată de doamna Matera și de domnul Rivelini în legătură cu activarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Aș spune că, așa cum se văd lucrurile astăzi, cred că acest fond nu poate fi utilizat, deoarece nu privește eventuala reducere a productivității a uzinei Ilva. E o temă de dezindustrializare, deci o criză provocată de probleme structurale sau de concurență neloială sau de concurență la nivel mondial. Și acolo e vorba de faptul că nu s-au respectat normele de mediu. Eu, după cum am mai spus deja, la summitul interinstituțional uh, desfășurat la Bari, am spus că atât președintele regiunii Bari și ministrul de resort, sub vicesecretarul Vicente, sindicatele, ILVA. Am spus tuturor că există și alte programe, alte proiecte, alte instrumente financiare ale Uniunii Europene care pot fi utilizate. Mă gândesc la fondurile regionale europene, fondul social european, fondurile băncii europene pentru investiții, care deja au fost utilizate. Mă gândesc la Orizon 2020. Acolo sunt prevăzute fonduri pentru competitivitatea, inovarea, cercetarea în acest sector. Sau mă gândesc la fondul pentru oțel și cărbune care poate fi utilizat. Reprezentanții Ilva ne-au spus că intenționează să participe la unele din aceste proiecte. Acum vom vedea exact ce vor face ei. Domnul Zanoni s-a referit la respectarea normelor de mediu. Vreau să spun că Comisia Europeană n-a așteptat să acționeze procuratura. Eu am spus deja dacă doriți, voi repeta că tot ceea ce se putea face și inclusiv ceea ce a făcut Parlamentul European cu Comisia de Petiții, care de mai multe ori a solicitat Comisiei și nu-i prima dată că Comisia Europeană. Bun, astăzi eu, ca vicepreședinte, am venit în fața dumneavoastră pentru că considerăm că problema asta e foarte importantă, însă Comisia din totdeauna a participat. Tocmai după solicitările Parlamentului s-a deschis procedura de încălcare și s-a, luat, s-a dat sentința curții. Deci Europa monitorizează situația. Și dacă astăzi guvernul italian uh, iată, se pregătește să respecte normele comunitare, o face tocmai pentru că Italiei i s-a solicitat acest lucru și i s-a cerut să respecte normele uh, comunitare. În ce privește uh, protecția sănătății, mă gândesc la regulamentul RICI, care a constrâns uh, întreprinderile noastre să facă multe eforturi, însă este un instrument care nu doar că garantează competitivitatea, ci este un instrument care garantează protecția sănătății cetățenilor noștri. Tot ce am făcut noi și toate normele adoptate împotriva contrafacerilor, pentru a controla piața internă, pe toate, pe toate produsele extraeuropene. Mă gândesc la campania pe care am lansat-o și pe care o lansez periodic dar ultima oară am uh, lansat-o la începutul lunii august acestui an, privitoare la contrafacere. Am arătat doi pantofi produși în afara Uniunii Europene. Deci, uh, <laughs> doar dacă vedeai, îți dădeai seama că se doar dacă îi miroseai, practic, eh, îți dădeai seama că se depășise de 10 ori limita maximă a substanțelor cancerigene. Deci, noi facem multe din punct de vedere al aspectului normativ, însă eh, nu există o poliție a Comisiei Europene, nu există o gardă financiară a Comisiei Europene sau acea Guardia Civil din Spania. Deci noi nu avem noi uh, un organ de poliție. Noi trebuie să uh, colaborăm cu statele membre în acest sens. Noi putem face norme de calitate pentru a apăra sănătatea cetățenilor. Și cred că domnul comisar Dali și doamna direct, directora generală uh, nu sunt, nu au o atitudine laxistă de acest punct de vedere. Dar problema e că întotdeauna să reușim să combinăm uh, protecția mediului, a sănătății și politicile industriale. Am cerut sacrificii sectorului nostru industrial și cred că răspunsul a fost unul pozitiv. Până la citez uh, sistemul RICI. Mă refer la sistemul RICI pentru că uh, sunt direct responsabil. Și nivelul de 20% care în absența unui acord global nu poate fi uh, uh, ridicat, nu poate fi sporit, dar în absența unui astfel de acord, noi putem cere, pentru că în acest caz ar garanta concurența și competitivității sistemului nostru uh, industrial, dar, repet, problemele, uh, mă scuzați, produsele europene cu regulile de care dispunem sunt cele care respectă cel mai mult mediul în întreaga lume. Deci reguli echilibrate, uh, regulile echilibrate uh, sunt de folos și pentru a evita relocarea în afara Uniunii Europene. Asta înseamnă că dacă nu facem așa, intervenim în favoarea schimbărilor climatice. Pentru că clima nu cunoaște frontiere și dacă mai ale industrie europene fug din Europa și își mută producția în altă parte, că sigur oțelul e folositor. Și produsele din, care consumă multă energie și emisătoare de dioxid de carbon dacă produsele se, sunt realizate în alte părți ale lumii, atunci se pierde competitivitatea și suntem încă și mai laxiști în ce privește acțiunea noastră pentru a combate schimbările climatice. Deci un echilibru corect, după cum spunea doamna președintă Sartori, și îmi face plăcere că iată și Comisia pentru Industrie solicită o dezbatere în plen pe problema siderurgiei dacă va exista un racord, eu cu dragă inimă voi participa și voi prezenta ce facem noi și voi prezenta și rezultatele Consiliului de Competitivitate care mâine sau poi mâine, mai precis, se va ocupa de tema politice europene în sectorul oțelului. Cu asta cred că am răspuns tuturor întrebărilor. Dacă doriți, pot să vă spun câteva cuvinte. Pot să vă spun și în detaliu pentru domnul Rivelini, care mă întreba ce anume, câți bani. E vorba de 336 de milioane alocate de guvernul italian pentru uh, decontaminarea aer, aerului, apoi pentru îmbunătățirea infrastructurilor portului, 30 de milioane pentru recalificare, 119 pentru activitățile de recuperare și nu știu dacă deja a ajuns acest uh, răspuns, în legăt- această informație, însă va fi necesar ca aceste sume să fie expediate sau în legătură cu aceste sume să fie informată și Comisia Europeană, ca domnul comisar Almunia și colegiul să poată vedea dacă e vorba de ajutoare de stat compatibile sau necompatibile cu normele comunitare. Cu asta chiar sper că am răspuns uh, tuturor. și oricum vă spun că echipa mea și direcția generală de resort e la dispoziția uh, comisiei dumneavoastră, doamna președintă, cu toate informațiile necesare pe mm, această temă a uzinei Ilva și uh, în general cu orice mm, ne veți cere ajutorul sau cu orice solicitări veți avea. Deci vă stau la dispoziție și colegii mei comisari, sigur, eh, sunt de asemenea disponibili pentru un dialog permanent cu Parlamentul. Mulțumesc din nou pentru că mi-ați permis să mă reîntorc în comisia aceasta eh, a care membru am fost timp de 5 ani. Totdeauna e o plăcere să mă pot întoarce la vechiul loc de muncă și mai ales muncă în interesul cetățenilor noștri. Președinte, am mulțumesc, domnule președinte, deci vom profita adesea de faptul că vă face atât de plăcere să veniți aici. Deci vă invităm și altă dată la uh, reuniunile noastre ca să retrăiți experiențele din trecut. Dar, bun, atunci o supărăm pe doamna Sartori, dacă vin mai mult la dumneavoastră decât la domnia sa, spune comisarul. Președinte, da, pentru noi totdeauna e o plăcere. Mulțumim pentru că ați venit astăzi aici să vorbim de Ilva și de criza din sectorul siderurgic. Mulțumim pentru răspunsuri și pentru disponibilitatea pe viitor pe care ați exprimat-o și vom profita de ea, după cum am spus. Cu asta am încheiat discuția pe această petiție. Sigur, uh, ținând cont nu doar de sugestia domnului vicepreședinte Tajani, și anume să prezintă și Comisia noastră o solicitare către Comisia Europeană prin care să solicităm, uh, bazându-ne pe dezbaterea de azi, o intervenție mai bine țintită și, pe de altă parte, propunerea unei rezoluții în plen pe care ar putea să o facă propunerea, uh, mă scuzați, comisia noastră și eventual am putea avea o discuție comună cu Comisia Envi în momentul în care eventual va fi prezentată în plen întrebarea anunțată de doamna președintă Sartori, ca să încercăm ca la plenarea de la Strasburg să avem o dezbatere care să privească întregul sector siderurgic, nu doar pentru o relansare a unei strategii industriale, ci și pentru a combina politica industrială cu respectarea de plină a principiilor care apără sănătatea, viața și mediul, care sunt un temei al Uniunii Europene. Dacă nimeni are nimic de adăugat sau de obiectat, încheiem aici. Mulțumim tuturor și mulțumim din nou domnule vicepreședinte Tajani